Good morning, everyone. First... Bună dimineața tuturor! Avem mai întâi adoptarea ordinii de zi. Dacă nu aveți obiecții, o considerăm adoptată fără modificări. Și Apoi, doresc să vă spun că avem audiere comună cu Agri în legătură cu noi tehnici de creștere animalelor de pe, pe 17 mai de la ora 10 dimineața. E vorba de, de tehnici de creștere bazate pe uh, avansurile actuale uh, în uh, biologia mo moleculară. Um, în mai uh, se va da o, uh, o decizie Uh, și obiectivul audierii comune este să înțelegem mai bine chestiunile legate de aceste noi tehnici, uh, mai ales folosirea și uh, posibile implicații ale anumitor substanțe. Cu toții sunteți invitați să participați. Apoi, un atelier privind durabilitatea sistemelor de sănătate organizate de grupul de lucru pentru sănătate, condusă de uh, doamna Cabeson și domnul Leva va avea loc pe 15 mai de la ora 10. Sunteți, bine, bineînțeles, invitați să participați. Joi, pe 7 iunie, după masa, ă, nu vom avea ședință. Ședința de dimineață va avea loc așa cum s-a prevăzut. Azi avem interpretare în 20 de limbi și dosarul reuniunii este disponibil sub formă electronică și ședința va fi transmisă în direct pe internet. Recomandările coordonatorilor au fost trimise pe cale electronică. Dacă nu aveți obiecții, le considerăm adoptate. Dacă nu aveți obiecții până la sfârșitul ședinței, procesele verbale ale reuniunilor din 24-25 ianuarie și 12 martie vor fi de asemenea considerate adoptate. În al doilea trilog privind uh, regulamentul produselor îngrășămintelor, care a avut loc pe 11 aprilie, raportul Gardini, au fost discutate două elemente de substanță, limitele la cadmium și uh, produse derivate. În legătură cu cadmiumul, o chestiune de competența noastră exclusivă, discuțiile s-au limitat la prezentarea pozițiilor instituțiilor. În ceea ce privește produsele derivate, propunerea de compromis a președinției a fost discutată și s-a căzut de acord că discuții ulterioare în legătură cu această propunere vor avea loc la nivel tehnic. A avut loc o serie de schimbări, de modificări tehnice la anumite articole și s-a ajuns la un acord provizoriu. Următorul trilog în legătură cu îngrășămintele va avea loc pe 23 mai. În ceea ce privește produsele de medicină veterinară, pentru care doamna Grostet este raportor, al patrulea dialog informal a avut loc pe 19 aprilie. La acest trilog am avut o discuție detaliată în legătură cu chestiunile politice nerezolvate legate de prevederile de mediu introduse de Parlament, Instituțiile au avut discuții Uh, prelungite în legătură cu un posibil acord de pachet. În ciuda dialogului constructiv și eforturilor semnificative făcute de toate trei părțile pentru a-și apropia pozițiile suficient pentru a ajunge la un acord, negocierile s-au blocat pe două chestiuni importante. Includerea unui evaluări de risc de mediu pentru produsele autorizate înainte de 20 iulie 2000 și posibilitatea ca Agenția Europeană a Medicamentelor să dea asigurări că producătorii din țări terțe respectă uh, dreptul uh, aplicabil în Uniunea Europeană. Parlamentul și Consiliul au considerat, au hotărât să delege uh, la nivelului tehnic uh, chestiunile rezolvate și obiectivul este ca ele să fie reexaminate la al cincilea trilog care avea loc pe 17 mai. Primul punct discutat în această dimineață este obiecțiunea prezentată în termenul articolului 106 din regulamentul de procedură. E vorba de secla de zahăr modificată genetic H71. Ca de obicei, începem dând cuvântul coraportorilor și apoi Vor lua cuvântul alt colegi interesați și reprezentantul comisiei. Primul vorbitor este domnul Stas. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, bună ziua și reprezentanților comisiei. Iată, încă o dată depunem o obiecțiune în numele mai multor grupuri politice în legătură cu autorizarea punerii pe piață a unor produse um, melas, uh, sirop, uh, pulp um, și uh, alte produse din sfecla de zahăr. Președinta, numai puțin, domnule Stas. Se pare că e o problemă cu interpretarea în engleză. So would you please technically check? Să face o verificare tehnică. Domnule Stas, puteți să o luați de la capăt? Da, nicio problemă, doamnă președinte. Se mai întâmplă. Deci, obiecțiunea pe care o discutăm astăzi, am depus-o cu mai mulți colegi, reprezentanți ai mai multor uh, grupuri politice. E vorba de reînnoirea autorizației uh, pentru comercializarea unor uh, produse din specla de zahăr modificată genetic H71. E vorba de produse cum ar fi zahăr, sirop și melase produse uh, din această sfeclă de zahăr modificată genetic. Toate aceste produse se regăsesc în alimente pentru animale. Este um, o nouă o nouă obiecție împotriva comercializării unor produse realizate din uh, culturi modificate genetic. Argumentele noastre se regăsesc în detaliu în rezoluție. Ne vom pronunța mâine în legătură cu această rezoluție. pentru a permite punerea pe piață a unor produse modificate genetic, trebuie să se verifice că există riscuri pentru sănătatea oamenilor, animalelor sau pentru mediu. Știu că în acest caz EFSA a dat, acord, a dat aviz pozitiv, a făcut-o de altfel și în 2006, atunci când a fost acordată prima autorizație de punere pe piață, a făcut-o și în 2017 cu ocazia cererii de prelungire a autorizației. Dar, Eh, din statele membre am auzit o serie de comentarii critice în cadrul procesului de consultare realizate EFSA atât în 2006 cât și în 2017 și uh, voi menționa unele dintre aceste observații. De exemplu, s-a spus că nu s-au făcut teste Uh, pe părți ale rădăcinii. Studiile de performanță realizate pe, în timp de trei săptămâni pe oi uh, nu au fost considerate reprezentative. Anumite state membre au uh, spus că nu există suficiente elemente științifice care să spună că contactul oamenilor cu um, aceste proteine nu au consecințe, există riscuri de alergii și nu s-au făcut teste uh, experimentale. Se spune de asemenea că studiile pe proteinele izolate nu au dat rezultate probante și nu s-a arătat suficient um, că nu există consecințe negative și lepsesc informațiile legătură cu conținutul de fosfor și magneziu. Deci, uh, această speclă de zahăr modificată genetic este rezistentă la glifozat, deci um, se pot aplica doze mai mari și mai frecvente de glifozat, deci glifozatul va fi mai prezent în momentul recoltei și va exista o influență asupra caracteristicilor agronomice ale plantei. În considerentul I spunem că acumularea glifosatului în rădăcini Um, duc, duce la apariția unui anumit nivel de reziduri și ar trebui să se studieze modul în care prezența acestor reziduri pot avea o influen- poate avea influență asupra elementelor care intră în metabolism apoi. Grupul de experți de la EFSA a spus că nu s-a studiat acest uh, nivel. Există o serie de uh, preocupări legate de prezența glifosatului la ora actuală. Um, Caracterul uh, carcinogen al acestuia este uh, mult uh, discutat, dar există și incidența glifosatului asupra mamiferelor sau efectele pe termen lung asupra vieții acvatice, influența asupra biodiversității și asupra ecosistemelor. Deci sunt o, serie întreagă de elemente care încă trebuie studiate. din cauza articolului 4 um, al directivei privind pesticidele. Din toate aceste motive, autorizarea acestei sfecle de zahăr modificate de genetic H71 va duce la o modificare a culturilor în țările terțe și cred că Uniunea Europeană are o anumită responsabilitate. Um, facem, suntem parte la Convenția ONU privind biodiversitatea Nu trebuie să permitem distrugerea mediului în țări terțe. O influență există și aici. Politica noastră trebuie să fie coerentă și trebuie să evităm punerea pe piață a acestor produse care vor fi apoi cultivate în țări terțe uh, și deci uh, pot avea consecințe asupra mediului, asupra sănătății animalelor și chiar asupra sănătății oamenilor. În rezoluție cerem comisiei sau declarăm, de fapt, că comisia și-a depășit competențele, că această propunere nu este coerentă cu legislația europeană și cerem comisiei să-și retragă propunerea și să pună capăt să unor astfel de propuneri, să nu mai uh, trimită astfel de cereri atâta timp cât legislația nu va fi adaptată. Doresc să amintesc faptul că Comisia a spus, domnul Juncker a spus cu ceva timp în urmă că procesul de autorizare al organismelor modificate genetic trebuie democratizat. Parlamentul a respins această propunere eu uh, și coraportorii considerăm că procesul de luare de decizie nu a fost democratizat și deci Comisia greșește și nu respectă acordul privind piața internă. Cerem um, Comisiei să-și retragă propunerea și să revină cu o propunere serioasă ca să putem uh, să, să, ca, pentru a permite o luare de decizie cu adevărat democratică în Comitetul Permanent pentru Alimente. Știm că nu există o majoritate calificată în legătură cu acest subiect, nici pentru, nici împotrivă. Deci, practic, comitetul nu are un aviz. Am depus o serie întreagă de obiecții sprijinite de Comisia Envi și de Parlamentul European cu o majoritate de două treimi. Deci este un semnal politic uh, suficient și cerem Comisiei să ține cont de acest lucru și nu doar să se bazeze pe argumente formale. Dorim rezultate statistice. Cele două comisii au depus o serie de um, propuneri de prelungire a autorizațiilor și noi le-am respins, majoritatea lor. Are cuvântul acum domnul Balaș sau doamna Kadenbach. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vreau să cer cu uh, iertare în numele colegului meu, uh, Guillaume, pentru faptul că nu poate fi prezent. De aceea voi prezenta eu punctul de vedere al socialiștilor și de democraților. Susținem poziția exprimată de Bart stat, Credem că acest uh, Parlament nu a uh, luat în considerare uh, procedura de verificare pertinentă de diligență atunci când a examinat anumite cereri care ne-au fost prezentate. Cred că am arătat, în schimb, care este poziția noastră. Am refuzat cu o majoritate foarte clară a autorizațiile de punere pe piață a anumitor uh, substanțe. Acum trebuie, prin uh, proceduri democratice, să uh, să reconfirmăm aceste majorități, ceea ce până acum, în cazul de față, nu s-a întâmplat. Mulțumesc. Uh, nu mai sunt alți coraportori prezenți, dau cuvântul altor membri și primul care ia cuvântul este domnul Fielner. Mulțumesc, doamnă președinte. Iată, o luăm de la capăt. Din fericire, această obiecțiune numărul 2651 va fi o pierdere de vreme, pentru că uh, Uh, nu va schimba nimic. Știm asta, dar totuși trecem din nou prin această procedură. Această obiecțiune se referă la sfecla de zahăr, o sfeclă de zahăr pe care EFSA, agenția sau uh, organul științific care dă această autorizație, a dat lumina verde în 2006 și din nou în 2017. Cum știm cu toții, grupul pentru mm, organisme modificate genetic de la ESA a ajuns la concluzia că este atât de sigură pe cât se poate pentru mediu. Comisia nu și-a depășit mandatul. Am uh, auzit că domnul Stas a spus asta, dar eu n-am găsit niciun exemplu uh, sau niciun, um, um, niciun motiv care ar, modifica, ar, ar, ar fi un motiv pentru asta. Din potrivă, Comisia a respectat legislația um, până în ultimul detaliu, legislație pe care am adoptat-o noi aici în Parlament împreună cu statele membre. Această legislație a fost adoptată în Consiliu când am avut cei mai mulți miniștri uh, ai mediului de la verzi um, în Europa. Comisia a aplicat, deci, exact legislația. Dar, până la urmă, nu contează ce spune EFSA sau ce spune Consiliul, pentru că există o majoritate în această comisie care nu dorește produse modificate genetic pe piață. De aceea, există o listă lungă de afirmații neadevărate în legătură cu aceste produse. De exemplu, faptul că un produs rezistent la glifosat înseamnă că trebuie să folosești mai mult glifosat. Din potrivă, este rezistent la glifosat. Și s-ar putea să existe prezența glifosatului în uh, produs, uh, dar există praguri. Știu că avem o discuție în legătură cu glifosatul, dar până una alta glifosatul uh, poate fi folosit, e legal. Și argumentul cel mai greu de acceptat în acest context, uh, pentru a fi uh, provocator, așa cum îmi place de când în când, este un argument imperialist, l-aș numi. Că cum că ar fi responsabil din partea noastră să cumpărăm astfel de produse er, er, mm, din țări terțe, pentru că avem o responsabilitate pentru, față de aceste țări. Eu nu cred că avem dreptul să legiferăm cum se produc aceste lucruri în țări terțe. A spune, nu consumăm aceste produse pentru că dacă nu le vor produce, deci să spunem că nu putem uh, importa aceste lucruri, uh, pentru mine este o modalitate, este un argument ciudat, poate puțin imperialist. Din potrivă, cred că trebuie să facem exact opusul a ceea ce se spune în această obiecțiune. Cred că trebuie să acceptăm faptul că EFSA își face treaba pe care mi-am cerut să o facă, Comisia de asemenea face treaba Mm, care am cerut să o facă și trebuie să acceptăm această propunere. Însă nu pot să spun că și Consiliul face ce ar trebui să facă. Este interesant însă că referirea la Consiliu în această obiecțiune este diferită de la alte referiri la Consiliu. De obicei spunem că Consiliul nu și-a exprimat opinia. De obicei se spune care este rezultatul votului. În acest caz, am încercat să aflu de ce nu scrie rezultatul votului și motivul este probabil că de data aceasta 0,41% uh, diferența sau, uh, sau, rămâne, sau uh, a lipsit 0,41% până la a obține majoritatea calificată. 11 state membre au votat pentru. Aș spune că Azi e mai important ca niciodată să avem un regulament sau o politică bazată pe elemente științifice, dacă nu, legislația noastră va fi arbitrară. Accept că unora nu le plac uh, organismele modificate genetic, dar acesta nu este un argument suficient pentru a nu accepta rezultatele științifice. Științifice înseamnă bazate pe rezultatele instituțiilor create de noi pentru aceste evaluări. Nu înseamnă că găsesc eu un om de știință care are o părere diferită noi am creat organisme care au această responsabilitate. De aceea, cred că responsabil ar fi ca Parlamentul să respingă această obiecțiune. Thank you, Madame Milio. Mulțumesc. Are cuvântul acum? Doamna Milio. Mulțumesc, doamne, doamna președinte. Antevorbitorul meu m-a determinat să mai e, eh, intervin și eu, cu toate că doamna Kadenbach și Bart Stas au e, eh, toate motivele și argumentele eh, pe care socialiștii democrații și eh, verzii le vor urma. Dacă există rezistență la glifosat, eh, dumneavoastră v-ați referit la activitatea științifică a EFSA și așa mai departe, nici nu vreau să intru în dezbatere. Haideți să vă zic altceva glifosatul se folosește înainte de uh, uh, cultivarea uh, sfeclei de zahăr, deci înainte de a se naște practic sfecla de zahăr. Solul este pregătit cu glifosat. Și atunci, tocmai argumentul care a fost folosit de dumneavoastră să nu se mai utilizeze glifosatul în cultura Uh, și prelucrarea uh, sfeclei de zahăr nu este valabil pentru că uh, pentru că glifosatul se folosește în prepararea solului. Și dacă apar sfecle de zahăr rezistente la glifosat, înseamnă doar că avem, iată, dovada utilizării în continuare a glifosatului, ceea ce afectează foarte mult biodiversitatea, ceea ce ar trebui să vă sperie și pe dumneavoastră pentru că acest efect de reducere a biodiversității uh, ne afectează pe toți, uh, o reclamăm de fiecare dată și la EMVI și în Comisia pentru Agricultură. Deci ori de câte ori discutăm aceste chestiuni, um, trebuie să vedem care este efectul în ansamblu acestor pesticide totale, cum se numesc. În ce privește deciziile luate de state membre, uh, decizii strânse sau nu, au, statele membre au încercat să evite o decizie în această chestiune și au preferat uh, să, uh, să ne trimită de la Ana la Caiafa, nu uh, au încercat să se sustragă unei decizii, dar statele membre în cele din urmă nu pot evita această decizie, ci vor trebui să pună cărțile pe masă este o critică pe care eu o susțin și pe care vreau să o subliniez. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai sunt alți membri care doresc să ia cuvântul? Domnul Pieca. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Ja bardzo krótko. Vă mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, dacă îmi permiteți. Încă de la începutul participării mele în această comisie, mi-am pus uh, două probleme Uh, mari. Mai întâi, prezența glifosatului în alimentele noastre, ceva care întotdeauna a fost uh, problematic și cred că nu suntem nici de cum divizați uh, în această privință. Majoritatea covârșitare este împotriva utilizării glifosatului, poate cu unele derogări. Iar cealaltă mare dilemă ar fi glifosatul ca substanță. glifosatul însuși. Avem o mare, mare corporație activă în domeniul biotehnologiilor care produce acest uh, pesticid extrem de potent care se pretează la o serie de culturi. Apoi avem și problema uh, multor specii vegetale uh, modificate genetic, uh, soia sau, de pildă, această specie de uh, sfeclă de zahăr, pentru care știm că glifosatul este o problemă. Știm că glifosatul în același timp uh, uh, este dăunător, este cancerigen între altele, este bioacumulativ în sol. Um, din păcate, nu avem încă suficiente date, evidențe științifice privind acumularea în rădăcinile acestor uh, plante. Dar orice uh, facem în această privință, câtă vreme este folosit, uh, glifosatul are un impact asupra biodiversității. Din fericire, acum avem și o comisie specială care se preocupă de autorizarea și punerea pe piață a acestor substanțe, comisie care a fost instituită de Comisia Europeană Eh, și care doar peste câteva luni își va prezenta raportul eh, final. Grupul ECR din Parlamentul European a eh, decis să voteze în, favoarea acestei opțiuni pentru că există prea multe semne de întrebare în legătură cu toate aceste probleme și ne preocupă foarte mult chestiunile de sănătate publică. Mulțumesc! Voorzitter. Doamna Sherberic. Niet van plan wat te zeggen, maar ik... Mulțumesc, doamnă președinte. Inițial n-am vrut să iau cuvântul, dar mă simt nevoită. Vorbim de ani de zile despre această temă. EFSA este de acord, Comisia este de acord. Și un lucru este foarte clar. Avem nevoie de producție alimentară pe viitor. Da? Oamenii au nevoie de alimente, iar țăranul fermierul, întreprinzătorul încearcă să găsească tot felul de practici prin care să crească producția alimentară. Dar eu trebuie să mă pot baza pe avizul științific al EFSA, pentru că este instanța științifică care a fost creată pentru a elibera astfel de avize. Și atunci, Trebuie să ne gândim nu numai la bunăstarea antreprenorilor în uh, sector, ci trebuie să ne gândim la produsele până la urmă pe care le consumăm. Toată producția agroalimentară este afectată. Trebuie să gândim și în, uh, spre viitor. Trebuie să vedem ce îi va interesa pe oameni în viitor. Mulțumesc. Și acum, în numele Comisiei Europene, are cuvântul doamna Bruchet. Thank you very much, Madam Chair. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați deputați, vă mulțumesc pentru comentariile pe care eh, ni le-ați împărtășit. Am eh, ascultat eh, cu atenție și cu respect toate opiniile exprimate. Noi ne aflăm încă în perioada de control, de scrutin în ce privește aspectele procedurale. Eh, haideți să ne reamintim despre ce vorbim aici. Vorbim despre renoirea autorizației de punere pe piața unei, unor produse realizate din uh, sfeclă de zahăr, deci nu vorbim de uh, un produs uh, modificat genetic, uh, vorbim despre un produs etichetat la import uh, care se adaugă uh, furajelor. Da? Deci uh, fermierii au, uh, au uh, posibilitatea de a decide în cunoștință de cauză dacă vor să cumpere produse modificate genetic sau nemodificate genetic. Câte vreme însă le importă, înseamnă că au nevoie de ele. Așadar, există posibilitatea pentru sectorul economic de a nu opta în favoarea utilizării acestor substanțe dar unii continuă să folosească aceste substanțe pentru că le consideră probabil oportune. Rolul nostru este să ne asigurăm că odată ce aceste produse sunt importante, ele sunt importante, sunt sigure. Tocmai de aceea am realizat uh, regulamentul. În ce privește chestiunea legată de glifosat, așa cum am spus-o și mai devreme, au fost stabilite valori reziduale maxime pentru toate produsele, indiferent că ele sunt realizate în Uniunea Europeană sau că sunt importate. Aceste valori maxime reziduale există și există pentru produsele modificate genetic. Deci când astfel de produse sunt importante, se trebuie etichetate și trebuie menționate valorile maxime reziduale, care nu sunt cuprinse uh, Uh, care sunt cuprinse în regulamentul privind pesticidele, nu privind organismele modificate genetic. Asta pentru co- coerența legislativă. Deci, noi nu credem că există uh, argumente serioase pentru a ne îndoi de securitatea alimentară, în acest caz, pentru că știm că aceste produse sunt etichetate, sunt uh, verificate. În ce privește aspectele procedurale, nu pot decât să reiterez faptul că am urmat toate uh, etapele uh, procedurale uh, prescrise pentru EFSA pentru evaluarea riscurilor și nu au fost uh, identificate astfel de riscuri. EFSA a reacționat la toate comentariile făcute uh, în cadrul consultării publice. Aceste reacții sunt disponibile în mod public, în documente publice. După cum au spus și unii dintre dumneavoastră, noi am transmis această propunere eh, Comisiei eh, Institutite, care nu a emis niciun fel de aviz, cu toate că a existat o majoritate care ar fi permis acest lucru. De aceea, în procedură de comitologie, eh, se va prezenta propunerea unei comisii de apel. Acest lucru are loc chiar azi. În ce privește chestiunea legată de biodiversitate, cred că trebuie să acceptăm că statele terțe sunt state suverane. Unele dintre ele membre ale Convenției privind biodiversitatea și uh, aprobarea sau neaprobarea unei propuneri privind organismele modificate genetic nu înseamnă că putem uh, să judecăm o țară pentru că respectă sau nu respectă natura. Există obligații foarte clare în temeiul acestei convenții pentru biodiversitate și uh, în temeiul altor uh, convenții și nu putem, nu putem decât să urmărim dacă un stat terț a urmat căile și etapele procedurale prescrise. S-a subliniat și un uh, uh, aparent deficit de, de legitimare democratică. Da? Pentru că un număr de state membre a votat împotrivă, respectiv uh, s-a abținut, cu toate că țările, statele membre respective importă acele produse. Iată care este deficitul de democrație. În, moment, în momentul în care un stat membru votează împotrivă sau se abține de la vot, atunci eh, acel stat membru arată că are o rezervă. Noi am oferit statelor membre șansa de a se abține de la a importa produsele modificate genetic eh, despre care eh, vorbim. Și astfel Comisia Europeană reacționează la, așa numit, la acel deficit democratic uh, reclamat de uh, unii. Din păcate, poziția Consiliului vis-a-vis -vis de propunerea Comisiei a fost uh, respinsă prin atitudinea și votul Parlamentului. Este foarte dificil de mers în această, pe această metodă. Problema este că atunci când Comisia va, uh, va încerca să uh, modifice legislația existentă, legislația existentă nu va mai exista și atunci uh, Comisia va fi la cheremul Parlamentului și Consiliului. Noi, la Comisie, de aceea, deocamdată, nu facem altceva decât să continuăm să punem în aplicare legislația existentă. În concluzie, nu putem uh, accepta retragerea acestei uh, propuneri legislative în baza eh, propunerii eh, și avizului EFSA. Aș reitera în concluzie că nu ne-am depășit eh, competențele cu privire la punerea aplicarea aplicare a legislației. Suntem dispuși să venim aici la Parlamentul European să luăm notă de comentariile dumneavoastră, dar, repet, nu am făcut altceva decât să respectăm regulile, legislația, am respectat toate etapele procedurale în conformitate cu legislația și sper că explicațiile pe care vi le-am oferit răspund, vor, vor fi răspuns întrebările noastre. Sper. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult pentru această dezbatere. Votul va urma ceva mai târziu, în după amiaza acestei zile. Urmează acum o obiecție în temeiul eh, regulii, eh, regulamentului articolul 106 în legătură cu eh, anumite substanțe care sunt utilizate în anumite produse. Examinăm uh, proiectul de uh, proiect de moțiune. Uh, raportarea este în prezent în sala poftiți. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, vreau să mulțumesc serviciilor Parlamentului care ne-au permis să avansăm rapid cu această obiecție. Comisia Europeană propune să sporim pragurile maxime pentru 17 substanțe active în produsele uh, agricole și asupra acestor produse se uh, referă mm, uh, obiecția mm, noastră. Uh, Uh, se propune de asemenea să se mulțească cu 200 uh, pragurile acestea în uh, ceea ce privește vița de vie și în octombrie 2016 am depus o obiecție în ceea ce privește utilizarea de către Uniunea Europeană a unei substanțe active sulfoxaflor pe motivul că era vorba de o nouă clasă de nicotinoide care are același uh, uh, acțiune ca și nicotinoidele din prima generație și anume atacă sistemul nervos central al albinelor dar la momentul respectiv nu am fost ascultată. Obiecția mea a fost respinsă cu 31 de voturi împotriva, 18 pentru și 6 abțineri. Și din motive strict politice politice pentru că se dorea menținerea unui cordon sanitar în jurul Frontului Național, căruia aparțin eu, și deci în detrimentul interesului general și al albinelor, această substanță, hexaflorul, a fost autorizată în Uniunea Europeană. De atunci și până acum au existat tot felul de acțiuni uh, juridice și astfel în 27 noiembrie anul trecut în Franța, Tribunalul Administrativ din, de la Nisa a hotărât, la cererea Asociației Generațiile Viitoare, să se suspende utilizarea a două pesticide, a căror substanță activă este tocmai sulfoxaflor tocmai pentru că instanța a considerat că există un pericol imediat în ceea ce privește sănătatea publică și în ceea ce privește albinele. Acum patru zile, în adunarea națională franceză, un amendament a fost votat prin care se cere extinderea uh, restricționării uh, nicotinoidelor Um, în ceea ce privește substanțele chimice care, dacă nu sunt clasate ca atare, au exact aceeași uh, mod, modalitate de acțiune, ceea ce este cazul pentru hexaflor. Deci, vedeți că există mobilizare din ce în ce mai mare a societății civile și a oamenilor politici pentru a denunța cât de periculoasă este această substanță pentru albine. Comisia noastră nu trebuie să rămână în urmă și în numele principiului de precauție, nu putem accepta să fie sporite aceste uh, praguri maxime în ceea ce privește vița de vie și în ceea ce privește anghinarea, în timp ce Parlamentul European întotdeauna a adoptat texte foarte clare în ceea ce privește protecția uh, uh, albinelor. Trebuie să avem încredere în știință, trebuie să găsim metode alternative uh, în locul acestor pesticide, metode care să fie mai acceptabile și o soluție prin care poluta, generația aceasta de uh, polenizatori care există în Europa ar fi decimată e o soluție inadmisibilă. Riscăm să vedem o dispariție uh, globală a albinelor, ceea ce va însemna un prejudiciu imens uh, pentru întreaga omenire. Așa că vă rog, dragi colegi, să susținem uh, numele sănătății albinelor și numele sănătății noastre, să susținem această obiecție. Mulțumesc! Now, uh, let's see other speakers on this one. Să vedem cine mai intervine pe acest subiect. Domnul Fielner. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, voi interveni nu în numele propriu, ci în numele doamnei Judy Gerling. Uh, să văd cum reușesc să fiu Judy Gerling. Mă rog, încerc. Doamna Gerling, de altfel și eu, propune să nu susținem uh, această rezoluție și vă prezint argumentele domniei sale. Mai întâi, uh, Uh, majoritatea uh, Comisiei Perman- Comitetului Permanent pentru uh, Furaje a, și-a exprimat deja propunerea pentru valorile rezultale maxime. EFSA a considerat că aceste valori maxime reziduale sunt îngrijorătoare și prezintă riscuri pentru sănătate. Din păcate, în rezoluție sunt uh, propuse niște formulări care nu sunt uh, corecte. În uh, alinatul 8 se arătă că anumite substanțe care fac obiectul acestei rezoluții fac parte din sulfoxamide, dar sulfoxamidele nu fac parte din neonicotinoide. Apoi, EFSA nu a clasificat sulfoxamidă ca și neonicotinoid, totuși raportorul face referire la neonicotinoide ca substanțe dăunătoare albinelor. În ciuda faptului că EFSA nu a clasificat sulfoxamidele ca și uh, substanțe uh, din categoria neonicotinoidelor. Apoi mai este și o, o speță în curs de derulare eh, la NISA, care poate totuși nu este foarte relevantă pentru Uniunea Europeană, care tratează tocmai eh, nivelul maxim de eh, valori reziduale în măsura în care afectează oamenii. Da? Și deci care schimbă valorile maxime reziduale pentru Eh, eh, produse apicole cu destinație umane, cum ar fi mierea. Totuși, eh, această chestiune ține de un alt cadru de reglementare, regulamentul 1107 din 2009, privind reglementarea substanțelor fitanitare. Așadar, iată, se reclamă uh, în rezoluție că aceste substanțe n-ar fi uh, necesare pentru producția alimentară cu destinație umană. În final, doamna Gerling propune ca uh, referințele din aliatul 5, care se referă la grupul neonicotinoidelor ca grup omogen de substanțe, să fie, fie Eh, eliminată fie autorizată în grup, mai degrabă decât, eh, substanțe, decât ca substanțele din categoria neonicotinoidelor să fie eh, judecate și evaluate separat, individual. Personal, consider că ceea ce se întâmplă, se întâmplă după modelul în care, de fapt, se E, e ca și cum s-ar um, s-ar uh, ignora complet uh, activitatea a două comitete uh, permanente. Deci dacă chiar așa se întâmplă, atunci de ce nu scăpăm de toate aceste comitete permanente și de toate aceste agenții competente, pentru că se pare că aceste agenții nu mai par să fie importante pentru destul de mulți membri. Mr. Mulțumesc. Yes, thank you, Madam Chair. Doamnă Poci, mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi, în ceea ce privește aprobarea substanțelor despre care discutăm, aprobarea sulfoxaflorului a intrat în vigoare în august 2015, deci acum trei ani. Și e bine să știm și să ne amintim faptul că autoritatea EFSA a conchis că datele disponibile nu erau insuficiente pentru a um, dovedi un risc foarte acut pentru albine. Și s-a analizat toate aspectele legate de sănătatea uh, albinelor. Deci aprobarea sulfoxaflor nu uh, respectat uh, principiul de precauție și gestionarul dosarului nu a dispus de suficiente date, însă a autorizat aceste substanțe și uh, contrastează această decizie cu alte decizii uh, în ceea ce privește substanțele asemănătoare, neonicotinoidele. Noi nu putem decât să confirmăm faptul că acesta reprezintă un risc pentru albine și implicit pentru sănătatea umană. Aprobarea sulfoxaflorului poate fi pusă sub semnul întrebării, însă EFSA consideră că rezidurile, pragurile reziduare care rezultă din utilizarea unor astfel de substanțe și se bazează și pe o evaluare a Comisiei Agri, uh, nu sunt uh, nu presupun un uh, pericol și că pe pragurile actuale uh, sunt acceptabile, deci uh, aceasta a dus la aprobarea și decizia luată în, 2000, în 2015. Aici e vorba de un apel împotriva, obiecție împotriva acestei decizii. Acum, cu acestea fiind spuse, am o întrebare către comisie. Plecăm de la raportul de evaluare făcut de Ministerul francez al Agriculturii, aprobarea sursa florului nu s-a uh, limitat doar la utilizarea agricole și s-a cerut o informare suplimentară. Există diferite modalități de expunere a albinelor la aceste substanțe, mai ales praf, spre exemplu, și riscul pentru albine uh, este ridicat în ceea ce privește nectarul și uh, mierea de albine. Riscul uh, este substanțial și informarea aceasta ar trebui să fie înaintată statelor membre și EFSA uh, până în august 2018. Așa că aș dori să întreb Comisia dacă eventual ne poate informa despre aceste uh, lucruri mai în detaliu. Mulțumesc. Thank you, Mr. Poch. Now, Madame Rivasi. Mulțumesc și acum doamna Rivasi. Mulțumesc, doamna președinte. Această substanță activă, sulfoxaflorul, e o substanță activă chiar dacă nu este înscrisă în rubrica neonicotinoide și are, așa cum a spus uh, și colegul meu, aceeași modalitate uh, de acțiune. De altfel, în Franța, pe 20 aprilie, a existat un amendament care a fost depus și prin care se cere ca această substanță să fie considerată neonicotinoidă pentru că are aceeași modalitate de acțiune, adică intervine asupra receptorilor nervoși. Deci este un insecticid. Apoi, problema e următoarea. Da, da, stați un pic, că trebuie să fixăm o limită în ceea ce privește pragurile reziduare. Eu să știți că am, am uh, căutat textul uh, deciziei în instanței, instanța de la NISA, tribunalul de la NISA, prin care se uh, precizează faptul că nu există garanții în ceea ce privește utilizarea. Reiese faptul că utilizarea și aprobarea, comercializarea acestui produs acordată uh, societății DAOS nu garantează cu certitudine nici utilizarea sa exclusivă de către profesioniști, nici uh, formarea acestora în ceea ce privește utilizarea acestui produs și nici faptul că dozele utilizate fără control în momentul uh, stropirii nu vor reprezenta un pericol pentru albine, a căror sănătate e deja fragilă și uh, nu ar reprezenta un, un uh, risc pentru sănătatea umana, umană. Deci, în virtutea principiului de precauție care apare și în Constituția franceză și în tratatele europene, se suspendă utilizarea acestui produs. Deci, vreau să spun colegilor, produsul acesta e suspendat, această substanță activă e suspendată în Franța tocmai pentru că nu oferă garanții în ceea ce privește albinele. Noi cu toți aici spunem la comisia noastră că trebuie să suspendăm neonicotinoidele pentru că sunt dăunătoare pentru albine. Acum e vorba de un produs care are aceeași uh, modalitate de intervenție și vrem să-l autorizăm, nu? Adică a fost autorizat în 2015, acum vrem să-l suspendăm. O altă informație. E un produs interzis în SUA. Deci noi spunem că Europa protejează mai mult. ori în SUA a fost deja interzis și noi vrem să-l autorizăm, nu? și o să acceptăm aceste praguri reziduale? Eu nu mai înțeleg ce și cum în comisia noastră. Trebuie să fim coerenți. Uh, știm că acționează împotriva, insect, împotriva insectelor, albinelor, E, nu putem să garantăm faptul că albinele nu se vor atinge de acest produs. Știm că are o consecință dăunătoare pentru sănătate și noi să îl aprobăm, să continuăm să-l utilizăm, nu? Dragi colegi, vă rog, haideți să fim coerenți și haideți să o urmăm pe colega noastră care a înaintat această obiecție. Noi, ecologiștii, vom vota în favoarea acestei obiecții. Thank you very much. Are there any other colleagues? Mulțumesc. Mai sunt și alți colegi care ar dori să intervină pe acest subiect? Se pare că nu. Atunci, din partea Comisiei, domnul Berend. Thank you very much, uh, Madam Chair. Um... Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să mulțumesc și domnului raportor și colegilor care au intervenit pe acest subiect. Multe din lucrurile pe care doream să le spun au fost deja evocate de domnul Fielne. S-ar putea să fie un pic, uh, să mă repet. Uh, de fapt, propunerea mm, pe care o discutăm și la care se referă obiecția aceasta uh, prevede să fixarea unor praguri maxime pentru produse alimentare și nu are nicio legătură cu adopt, aprobarea substanței active în regulamentul 1107 din 2009. În consecință, intenția raportorului și anume să ceară comisiei să modifice acea uh, decizie de aprobare sau să o retragă nu poate fi realizată printr-o obiecție um, uh, la această propunere specifică. Așa cum a spus domnul Fielner, sulfoxaflorul nu este un neonicotinoid, deci nu ar trebui să fie pus în aceeași categorie Uh, efectul sufloxaflorului asupra albinelor a fost deja examinat și va mai fi în continuare examinat, așa cum a spus în mod corect uh, domnul Poci. Și pentru a răspunde direct la întrebarea sa, Uh, datele care au fost uh, necesare uh, înainte de aprobare au fost înaintate, au fost deja evaluate de către statele membre și de către coraportor Irlanda, era coraportor Irlanda și Republica Cehă. Acum EFSA revizuiește aceste evaluări și ne putem aștepta la concluziile EFSA cât de curând. Și, în mod evident, dacă e o nevoie de revizuire a acestei uh, aprobări, Comisia nu va ezita să act activeze această uh, revizuire, așa cum am făcut pentru alte trei nicotinoide despre care am discutat în această comisie acum două săptămâni și uh, pentru care vom veni cu o propunere de restricționare. În principiu va fi votată această decizie vineri. Deci, principiul acesta Uh, este valabil și pentru această substanță. Analizăm în funcție de datele de care dispunem. Nu putem să generalizăm și anume că toate substanțele sunt exact la fel. Uh, așa cum am explicat acum două săptămâni, uh, chiar și în această clasă a nicotinoidelor există diferențe notabile. Apoi, propunerea acum uh, în ceea ce privește protecția sănătății umane, așa cum a spus domnul Fielner, EFSA a confirmat în mod clar faptul că pragurile propuse, uh, reziduale propuse, sunt sigure pentru sănătatea umană și nu există evaluare științifică care să ne permită să obiectăm. S-a menționat de mai multe ori uh, cauza în instanță în Franța, însă nu a fost însă finalizată. Deocamdată e vorba de o suspendare preliminară, procedura este în curs. Și doamna Rivazi a spus că osul foxaflorul ar fi interzis în SUA. Din câte știm noi, nu chiar așa este. De altfel, în uh, SUA s-a emis o nouă autorizație pentru sulfoxaflor în octombrie 2016. Și, din nou, oricum nu ar fi foarte pertinent pentru propunerea noastră care fixează praguri reziduale în hrană și a, a, um, alimente. Și un ultim aspect, aș vrea să menționez că în proiectul de rezoluție se spune că Comisia nu a primit uh, avize din partea comisiilor uh, competente Însă mi-e teamă că nici acest lucru nu e uh, pe de întregul corect, pentru că tocmai pentru această propunere, așa cum a spus domnul Fielner, avem unanimitate uh, la vot, doar un stat membru s-a abținut, dar nu din cauza sulfoxaflorului. Și uh, în ceea ce privește deciziile pentru spre aprobare, e nevoie de majoritate calificată Uh, în comisii și în Parlament și până în prezent deciziile noastre nu au fost respinse, așa că mi-e teamă că nici această afirmație nu e pe deplin uh, adevărată. În, în încheiere, noi credem că propunerea noastră respectă regulile, respectă obiectivele și nu există uh, nicio legătură între aprobarea acestei uh, decizii și regulamentul 1107 din 2009, însă oricum Comisia evident că acordă o atenție deosebită protecției albinelor și dacă datele de confirmare care sunt necesare vor demonstra că există un astfel de pericol, atunci e clar că și la nivel de Comisie vom lansa procedura aferentă. Mulțumesc foarte mult. Iată că astfel putem încheia dezbaterea pe acest subiect. Votul va avea loc chiar în această după-amiază. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, un schimb de opinii cu Comisia în ceea ce privește abordarea strategică față de poluarea apei lor de, cu substanțe farmaceutice. Și ca de obicei, Uh, în astfel de situații. Dăm mai întâi cuvântul comisiei, doamna Freddy, de la Direcția Generală ENVI, după care colegii vor putea interveni. Doamna Manfredi, vă rog. Bună dimineața, doamna președinte! Bună dimineața, stimați membri ai Comisiei ENVI! Este prima mea pre, uh, prezență în, partea, în fața dumneavoastră, pentru că tocmai am fost numită director la uh, unitatea Calitatea uh, Vieții de-abia mi-am intrat în funcție și e o mare plăcere să îmi încep cooperarea cu dumneavoastră. Mai mult decât atât, pe un subiect foarte interesant, și anume abordarea strategică față de substanțe farmaceutice. Un subiect care a fost dezbătut de foarte mulți ani de zile și e clar că există obligație pentru noi uh, uh, în directiva Uh, pe substanțe farmaceutice să acționăm. De multe ori, comunitatea științifică analizează efectele uh, dăunătoare ale substanțelor farmaceutice asupra mediului. După cum vă puteți imagina, e vorba de un dosar pe care îl tratăm în mod foarte serios, iar noi, la Direcția Generală ENVI, colaborăm îndeaproape, mai ales cu colegii de la Direcția Generală Sănătate, dar și multe alte uh, servicii de la comisie. Mesajul important pe care vreau să vi-l transmit în această dimineață este următorul. Avem această audiere într-un moment, acest schimb de opinii într-un moment, uh, aș spune eu, crucial în pregătirile interne la nivel de comisie, pentru că foarte multe lucruri au fost deja realizate. Consultare publică, în 2017, apoi consultări mai țintite a factorilor interesați și uh, uh, un anumit număr de studii. Și noi încercăm acum să tragem concluzii în intern. În continuare, se discută în intern care va fi exact formatul acestui document strategic. Calendarul este în continuare discutat, așa că mă aflu într-o poziție un pic dificilă în această dimineață ca să pot oferi detalii suplimentare, pentru că multe lucruri sunt în continuare dezbătute în intern. Acum, un lucru este foarte clar și anume faptul că în niciun caz nu ne dorim să venim cu o comunicare care să transmită un mesaj contradictoriu, precum care exista o contradicție între sănătate și mediu ar fi, că acestea ar fi în concurență. Nu, încercăm să reconciliem obiectivul de a asigura mai întâi un nivel înalt de protecție a sănătății umane, în timp ce, uh, în același timp, vrem să oferim um, posibilitatea industriei farmaceutice să vină cu produse care să fie mai puțin dăunătoare pentru mediu. Oricum vom discuta ulterior și directiva referitoare la apa potabilă. Dar deja în acest context, când am pregătit acea propunere, ne-am pus o serie întreagă de întrebări pentru a vedea dacă nu cumva ar trebui să incorporăm și alți parametri farmaceutici în acele cerințe minime care trebuie să fie respectate de toate statele membre, în așa fel încât să asigurăm un nivel sigur de apă potabilă. Oricum, vom discuta acest lucru ulterior. Veți vedea că am incorporat anumiți parametri uh, care oricum, spre exemplu, se referă la perturbatorii endocrini, lucru care ne permite să verificăm impactul asupra sănătății și cerem uh, furnizorilor de apă potabilă să măsoare aceste niveluri, dar după o cooperare strânsă cu Organizația Mondială a Apei, care a venit cu recomandări specifice către Comisie pentru pregătirea acestei directive de apă potabilă, decizia a fost luată să nu mergem prea în detaliu, pentru că nu avem suficiente dovezi științifice precum că aceste substanțe farmaceutice ar pune probleme majore de sănătate. În același timp, continuăm să studiem aceste efecte asupra mediului. Și în acest sens, da, avem dovezi care exista probleme. Problemele sunt uh, generate de un anumit procent de substanțe farmaceutice care acum sunt pe piață și deja în 2017, în momentul în care Comisia a pus la punct strategia sa în, uh, intitulată o sănătate, o planetă, deci era vorba de lupta noastră împotriva rezistenței uh, la antibiotice, la antimicrobieni, e bine, am identificat atunci că parte din problemă era datorată unor parametri nesiguri de producție a acestor substanțe farmaceutice în țări terțe. Și um, ne-am dorit de asemenea să venim cu câteva uh, uh, îndrumări pentru a asigura o cooperare mai bună cu partenerii noștri cheie care produc aceste substanțe farmaceutice ce ulterior sunt uh, comercializate pe piața europeană și care se află la uh, rădăcina problemei. Am lucrat îndeaproape în pregătirea acestui dosar și cu colegii de la Agenția Europeană pentru Medicamente, pentru că un alt aspect crucial care a fost analizat este să vedem în ce măsură ar trebui să uh, sporim rolul analizei de mediu exante înainte de autorizarea acestor substanțe. Deci, înainte ca acestea să fie comercializate. Așa că nu, îmi pare rău că nu pot să fiu mai precisă deocamdată, însă am încercat să răspund la mare parte din întrebările dumneavoastră. E adevărat că e un dosar important, comisia este în mod clar angajată să înregistreze progrese și ne dorim de asemenea împreună cu comisarul Andriu Skaites și avem foarte multe dezbateri în acest sens, ne dorim să avansăm și oricum am să vă țin la curent despre evoluțiile ulterioare. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Now open the floor for... Mulțumesc! Mm, acum deschidem dezbaterea. Am câțiva colegi deja înscriși la cuvânt. Mai întâi doamna Scheiburg. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in Nederland is dit een onderwerp. Mulțumesc, doamnă președinte. În țările de jos, eh, acest subiect este foarte important în calitate de eurodeputat mă interesează problema eh, rezidurilor în apă. Ministerul de resort în țara mea reacționează imediat atunci când uh, um, primește o întrebare scrisă și cât de repede trebuie, că considerăm că cât de repede Comisia trebuie să pregătească o strategie. Uh, ce, consideră, ce crede uh, Comisia despre inițiativele din statele membre și care sunt obligațiile acestora? Abordarea trebuie să fie una internațională Ehm, și trebuie să acționăm uh, la nivelul fiecarei verigi din lanțul uh, de consum al uh, medicamentelor. Există baterii rezistente în apele de suprafață și există riscul contaminării apelor de izvor. Aș dori să întreb Comisia care substanțe sunt, uh, reprezintă o problemă pentru apa potabilă. Este uh, un lucru extrem de important pentru că în țările de jos, din ce în ce mai multe spitale, uh, se confruntă cu acest risc trebuie să punem mâna la treabă pentru a respecta directiva, uh, articolul 7 din directiva cadru privind calitatea apei. Această directivă spune că nu putem permite degradarea calității apei și trebuie să implicăm toate sectoarele în aceste eforturi. Acest sector este extrem de important, deci nu putem să-l neglijăm. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult și are cuvântul acum domnul Lakehout. Thank you very much. Also, thank... Mulțumesc și eu, uh, mulțumesc uh, și comisiei. Ne bucurăm să auzim că se confirmă faptul că acest dosar este extrem de important Până acum Comisia nu a făcut foarte multe eforturi pentru a arăta cât de important este acest dosar pentru ea. Așa cum s-a spus, Comisia este obligată să se ocupe de el, dar Comisia nu a respectat termenele. Abordarea strategică a fost din 2015 și propunerile legislative au făcut, făcute doar în 2017. Deci, Acum, în 2018, încă lucrăm la evaluări și așa mai departe, dar s-au făcut evaluări detaliate deja în 2014, evaluări cerute de comisie. Deci prima întrebare evidentă este de ce s-a întârziat atâta? Eu nu mai înțeleg dacă acum comisia spune cât de important este acest dosar, vine trei ani mai târziu fără strategie. Știu că ni s-a promis uh, că va fi gata înainte de vară, dar promisiunea am tot, uh, am tot primit din partea comisiei și nu mai avem încredere și nu cred că comisia se poate mira. Dar mă rog, astea sunt lucruri din trecut, poate au de a face cu o mai bună reglementare, nu știu ce naiba înseamnă asta, cred că înseamnă de cele mai multe ori mai puțină protecție pentru cetățenii noștri, dar acum studiem impactul medicamentelor asupra mediului. Până acum Europa a refuzat să abordeze consecințele asupra mediului uh, ale medicamentele uh, pentru că medicamentele fac bine oamenilor, așa că ce contează impactul asupra mediului? Mă bucur că DG Envy și DG Sante acum sunt gata să propună ceva, dar aș dori să știu în ce fază se află aceste propuneri? S-au făcut ceva propuneri la începutul anului. Aceste propuneri au, au mers în, la consultarea interservicii. Aș dori să știu concret care e situația propunerilor care se referă la evaluarea de risc uh, din punctul de vedere al mediului, uh, al medicamentelor și aș dori să știu la ce fel de propuneri se gândește Comisia pentru a spori transparența în întregul lanț, pentru că este un element crucial de exemplu, dorim un registru public în care informația toxicologică este disponibilă ca să vedem ce fel de informații există. Deci așteptăm propuneri din partea Comisiei, dar și mai multe detalii în legătură cu direcția în care se îndreaptă aceste propuneri, pentru că sunt cruciale. A venit momentul ca Comisia să se țină de promisiuni și să ne dea și mai multe detalii decât ne-a dat până acum. Mulțumesc. Doamna Goda acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Deschiderea acestei dezbateri privind abordarea strategică a poluării apei cu substanțe farmaceutice este crucială pentru că lipsește totul. Datele uh, nu sunt suficiente uh, și se contrazic, uh, la fel și experții, dar consecințele sunt alarmante și eforturile făcute pentru a lupta împotriva acestei poluări sunt insuficiente. În 2002, acum 16 ani, un studiu al Universității Tehnice de la Berlin a detectat peste 80 de produse farmaceutice în apele de suprafață din vreo 10 țări occidentale. Știm acum că mm, um, echipamentele de epurare a apei nu elimină în totalitate medicamentele. Nu reușim, de exemplu, să eliminăm uh, benzodiazepinele anti, uh, uh, anxiolitice, dar epurarea funcționează pentru produsele antiinflamatorii non-steroidiene. Um, consecințele asupra calității apei ne preocupă pentru că nu putem să evaluăm consecințele directe. Um, substanțele antimicrobiene duc la degradarea biotopului, Rezidurile de hormoni feminini uh, participă la efectul de cocktail al perturbatorilor endocrini. Întrebarea mea adresată Comisiei este clară. Având în vedere că ne lipsesc um, informațiile legătură cu expunerea la doză mică și efectul combinat al acestor substanțe în mediu, aș dori să întreb Comisia uh, ce măsuri va lua pentru a transforma în profunzime sistemul european uh, de epurare a apei uh, pentru a-l adapta la acest nou tip de poluare. Mulțumesc! Madame Dali. Are cuvântul acum doamna Dali. Thanks a lot, Chair. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și Comisiei pentru prezență, pentru a discuta acest subiect cu noi. Aș dori să repet un lucru foarte important, pentru că această abordare strategică pe acest subiect foarte important a fost promis de Comisie până în septembrie 2015. Acest lucru înseamnă că Comisia a depășit termenul cu mai mult de 2 ani și jumătate. Aș dori să um, întreb Comisia de ce, concret pentru că să ne spună astăzi, doi ani și jumătate mai târziu, că multe lucruri sunt încă, fac obiectul unor discuții interne, să ne spuneți că mm, vă pare rău, dar nu puteți să ne dați detalii precise după doi ani și jumătate, cu tot respectul, este o lipsă de respect nu doar față de aceste comisie, dar și față de cetățeni, în fața cărora v-ați luat un angajament. Și mă întreb de ce ne aflăm în această situație astăzi, doi ani și jumătate mai târziu. Spun acest lucru pentru că se știe că rezidurile de produse farmaceutice au fost detectate în, în uh, apa de suprafață, în uh, apa din uh, pânzele freatice și așa mai departe, inclusiv în apa potabilă și mulți experți, inclusiv ONU, consideră că avem o problemă de poluare cu substanțe farmaceutice și trebuie să minimizăm uh, Um, prezența medicamentelor în mediu de-a lungul întregului întregii perioade de viață. Și deci trebuie să avem o strategie privind medicamentele în mediu, aceasta este foarte necesară, mai ales astăzi, uh, pentru că mm, discutăm doi ani și jumătate după ce ni s-a propus abordare strategică și trebuie să există o legătură cu uh, planul de acțiune privind rezistența um, antimicrobiană, având în vedere că există bacterii rezistente și există o legătură cu sănătatea. Deci, cu tot respectul, este inacceptabil faptul că uh, Comisia întârzie acest proces conform legii și cerem din partea Comisiei să publice rapid foaia de drum ca să începem să abordăm problema uh, poluării cu substanțe farmaceutice. Deci întreb Comisia, când vom avea această abordare strategică, de ce întârzie și care sunt problemele interne, care sunt chestiunile care fac obiectul discuțiilor interne și ce ne putem aștepta de la astfel de propunere și la astfel de abordare strategică. Thank you. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Fogan. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nu pot decât să mă alătur doamnei Dali. Așteptăm de prea mult eh, timp o poziție fermă din partea Comisiei eu în Parlament am organizat și o manifestare pe acest sens cu participarea peste 50 de părți interesate. Aceste, acești participanți uh, uh, au fost foarte interesați de stadiul actual al uh, discuției. Tensiunea este în creștere și avem nevoie în sfârșit de rezultate concrete cu care să putem lucra mai departe, pentru că, așa cum au spus și antivorbitorii mei, tema este una care preocupă pe toți cetățenii europeni. Mă bucur că partea acestui pachet uh, se concentrează uh, pe clarificarea unor aspecte nelămurite până acum. Dacă uh, la începem să ne preocupăm de efectul medicamentelor chiar după utilizarea lor uh, indicată, um, trebuie, atunci vom, ne vom uh, ocupa în sfârșit și de uh, epurarea lor din ape reziduale, între altele, sau de utilizarea lor secundară. Ideea este că Trebuie să reducem uh, prezența acestor substanțe în natură uh, și nu trebuie să ne bazăm pe faptul că natura le va epura, uh, fiind vorba de substanțe sintetice. Știm că există principiul poluatorul plătește iar uh, epuratorii de apă vor trebui să introducă mai devreme sau mai târziu o a patra fază de epurare a apei, ceea ce va fi foarte scump pentru uh, furnizorii de <clears throat> apă uh, și procesatorii de apă reziduală. Nu vrem ca consumatorii să fie aceia care uh, vor fi chemați să plătească aceste costuri. Vreau să întreb de asemenea dacă există un program, o strategie de monitorizare pentru eh, de monitorizare a germenilor eh, multirezistenți în ape reziduale și în ape tratate. Mulțumesc. Mr. Pieca. Domnul Pieca. Mulțumesc, stimată doamnă președinte. Dragi colegi, văd că ritmul activității comisiei în legătură cu aceste reziduri de produse farmaceutice este lent. Evaluarea de impact eh, e disponibilă de mult și știm că din cauza um, faptului că industria farmaceutică s-a dezvoltat foarte mult în ultimii 80 de ani, problema a devenit din ce în ce mai uh, uh, pregnantă. Um, rezistența antimicrobiană nu a fost o, o problemă în trecut pentru că nu foloseam atât de multe antibiotice ca astăzi. De asemenea, perturbatorii endocrini Uh, sunt uh, prezenți astăzi în mediu din cauza medicamentelor uh, pentru sistemul endocrin. Aș cere Comisiei să identifice mai întâi sursele acestui tip de poluare, să înțeleagă cum se face că aceste uh, um, produse farmaceutice ajung în apă. Din cauza producătorilor, îmi închipui că aceste medicamente sunt produse în circuit închis. Poate o parte din apa folosită în procesul de producție se amestecă cu apa uh, pe care o folosim noi. Deci, cu siguranță și aceste procese trebuie analizate. Pe de altă parte, medicamentele pe care le folosim în casă, care, de care apoi durem, dorim să scăpăm dacă ne rămân neconsumate, um, trebuie să vedem ce se întâmplă cu acestea. Avem și problema animalelor. Se dau antibiotice și hormoni animalelor și consecințele uh, sunt de proporții. Uh, este adevărat ceea ce ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, la început, trilogul privind produsele medicale veterinare um, s-a blocat din cauza două probleme și tocmai pentru că nu știm în ce direcție dorim să ne îndreptăm, nu știm ce să facem cu deșeurile de produse farmaceutice și care, este, care sunt consecințele asupra sănătății noastre și asupra mediului. Știu că există probleme de procedură, dar avem o foaie de drum. Dacă nu, trebuie să creăm una cât de repede. Din păcate, nu cred că Comisia Europeană și-a făcut treaba. Este o problemă foarte importantă și a venit momentul um, să se trezească Comisia Europeană, pentru că am dormit în ultimii cinci ani. Întrebarea mea este, ați identificat problemele? Care sunt sursele acestei poluări uh, cu produse farmaceutice uh, a apei și care este procedura? în, în ce măsură aceasta se uh, datorează agriculturii, în ce măsură se datorează uh, deșeurilor uh, din locuințele noastre și cât ar, cât ar costa să scăpăm de aceste reziduri um, de produse farmaceutice din mediu, pentru că <laughs> înțelegem cu toții că nu va fi gratis. Îmi închipui chiar că va costa foarte mult, deci cred că trebuie să ne pregătim pentru eforturile pe care va trebui să le facem. Mulțumesc. Care cuvântul acum, domnul Donta? Mulțumesc, doamnă președinte. Subiectul este unul sensibil. În Franța, studiile au arătat că 50% din reziduri de produse farmaceutice uh, provin de la, din spitale. Um, există date similare pentru celelalte state europene? Aceasta e prima mea întrebare. Am uh, promovat cu toții tratarea nămolurilor din uh, centralele de epurare. Trebuie pusă sub semnul întrebării această strategie, oare? Și în legătură cu sănătatea oamenilor, în următoarele ore și următoarele zile vom discuta, discuta directiva privind apa potabilă. Și întrebarea mea este, având în vedere datele de care dispune Comisia, oare nu trebuie să mergem mai departe? Uh, cu directiva privind apa potabilă și dacă da, conform căror parametri? Știind că, așa cum s-a spus, centralele de epurare, așa cum le vedem noi astăzi, le permit uh, să rămână în apă anumite molecule de produse farmaceutice. Aș dori să știu uh, cum promovează DG Envy pe lângă DG Uh, cercetare, sprijinul pentru programe de cercetare pentru a găsi soluții cu adevărat uh, eficace pentru a opri difuzarea moleculelor de produse farmaceutice în apă după ce apa este tratată. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervine pe acest subiect? Dacă nu, are de nou cuvântul doamna Manfredi. Vă rog, aveți cuvântul pentru a răspunde pe cât posibil întrebărilor colegilor. Aveți cuvântul. Many thanks, Chair. As you can... Mulțumesc, doamnă președinte. Evident, nu este intenția mea să vă să vin în mijlocul dumneavoastră cu mesaje lipsită de respect, mai ales că este prima mea apariție în Parlamentul European. Vă rog să interpretați să nu interpretați afirmația mea de mai devreme ca pe o lipsă de respect. Într-adevăr, mai este în curs de desfășurare un proces de deliberare. De partea noastră, temele sunt uh, făcute. Și pot să vă detaliez puțin uh, mai mult uh, la ce lucrăm și cum ne poziționăm. Strategia pe care o vom publica se va sprijini, se va baza pe șase piloni fundamentali prin care încercăm să analizăm Uh, efectul pe care un produs uh, farmaceutic îl are în cursul ciclului său de viață de la elaborare, studii, aprobare, pune pe piață, consum și după aceea. Ideea ar fi așadar să putem interveni în temeiul acestei strategii în toate aceste șase uh, etape. Dacă vrem să introducem substanțe farmaceutice mai puțin dăunătoare pe piață, trebuie să schimbăm și niște eh, concepții, mai, în rând, mai întâi în rândul eh, persoanelor care folosesc aceste substanțe, a, apoi în rândul doctorilor care prescriu substanțe respective și la nivelul industriei, în eh, ultimul rând. V-ați referit la sursele exacte ale acestor substanțe farmaceutice. Există o monitorizare continuă Uh, acestor substanțe. Nu știu în ce măsură uh, uh, sunteți la curent cu o listă de monitorizare, watch list, care a fost agreată și prin care se monitorizează pe o anumită perioadă anumite substanțe antibiotice între care se află între altele amoxicilina și ciprofloxacina. Sunt uh, substanțe care deja fac parte din această listă de uh, substanțe monitorizate. Monitorizarea este în curs de desfășurare cu, împreună cu colegii de la agențiile uh, europene de mediu, Ministerele Sănătății și alte autorități cu care colaborăm pe plan național. Cu asta răspund și întrebării dumneavoastră. De ce Comisia întârzie atât de mult? De ce uh, Până acum nu am răspuns uh, exigențelor directivei din 2015 până acum. De ce? Pentru că suntem încă în curs de colectarea uh, evidențelor pentru a avea suficiente dovezi care să fundamenteze apoi o strategie cuprinzătoare. Această strategie va uh, stabili și primele măsuri pentru alte măsuri uh, de uh, investigație. Primul dintre cei șase pilori de, despre care vă vorbeam reprezintă analiza situației actuale și recomandări privind reducerea utilizării substanțelor neesențiale, atât pentru uz uman cât și pentru uz veterinar. Deci, uh, uh, pe lângă efectele substanțelor farmaceutice asupra uh, sănătății umane, am uitat să vă spun că analizăm și efectul substanțelor de uz veterinar. Al doilea pilon va prezenta măsuri pentru prezentarea și dezvoltarea unor substanțe uh, farmaceutice ecologice. Al treilea pilon va urmări uh, promovarea riscurilor uh, și profilul de mediu ale substanțelor farmaceutice înainte de a se pune pe piață. Al patrulea pilon va viza uh, deșeurile, respectiv rezidurile acestor substanțe Pilonul al cincilea va viza o colaborare cu toate autoritățile relevante din statele membre și cu toate părțile interesate pentru a crește monitorizarea impactului de mediu al substanțelor și, de asemenea, mai, mai gândim să propunem în această pro, uh, strategie și așa numite hotspot-uri, puncte fierbinți uh, în jurul unor spitale sau, ă, sau unități de profil unde trebuie să fim extra vigilenți. În ultimul capitol vom încerca să um, soluționăm uh, acele uh, chestiuni care, despre care încă nu avem suficiente cunoștințe în prezent. În sectorul apei, de pildă, am lansat o foarte cumprinzătoare uh, evaluare a punere în aplicare a directivei privind uh, apele reziduale urbane tratate și uh, curând vom avea o comunicare prin care vom încerca să introducem anumiți parametri noi pentru o mai bună tratare a apelor reziduale, inclusiv pentru epurarea uh, substanțelor farmaceutice și microparticulelor de plastic din apa reziduală. Este de altfel o verificare a oportunității și actualității a directivei cadru privind uh, apa potabilă. Așadar, încercăm să uh, adoptăm cât de curând un document al Comisiei Europene pe această temă, pentru că lansarea unui număr destul de mare de acțiuni uh, în acest uh, domeniu se uh, încadrează perfect în uh, demersul mai amplu a Comisiei Europene din acest an pentru a afla ce trebuie făcut mai mult mă întreb oare dacă am reușit să răspund la toate întrebările. Eh, care mi-au fost adresate, dar dacă nu, doamnă președinte, vă stau în continuare la dispoziție. Mulțumesc. Uh, um, Mulțumim foarte mult pentru această dezbatere și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Domnule Aicat. Da, am format întrebare în legătură cu registrul public și din câte este vorba de registrul public privind studiile de impact ecologic. Ce se întâmplă cu acest registru? Nu mi s-a răspuns la întrebare. Mulțumesc, domnule Ecaut, pentru că ați revenit la acest subiect. Manfredi, if you have an... Doamna Manfredi, aveți un răspuns? Dacă îmi permiteți, doamna președinte, îmi, îmi cer scuze, sunt uh, asistat aici de colegi experți pe acest dosar Eh, ceea ce ați cerut dumneavoastră face parte din măsurile de creștere a transparenței față de consumatori. La eh, momentul actual însă nu am eh, detalii să vă furnizez mai mult decât să vă spun că odată ce strategia va fi publicată veți primi aceste detalii. Mulțumesc! Evident că un registru public face parte din măsuri de transparentizare. Mulțumesc foarte mult și acum considerăm încheiată dezbaterea, trecând la următorul schimb de opinii cu Comisia Europeană. Din nou participă din partea Comisiei doamna Manfredi. Vorbim despre implementarea legislației uh, de mediu și de sănătate. Știți care este procedura. Vom începe mai întâi cu întrebările care vizează elemente de legislație existente. Vom, uh, vom grupa întrebările pe subiecte. Doamna Manfredi va răspunde la aceste întrebări, după care uh, vor uh, reveni membrii cu întrebări suplimentare. Mai întâi, primul subiect ar fi cel privind conformitatea vis-a-vis -vis de anumite restricții uh, care sunt în vigoare. Doamna Manfredi. Well, this question... Înțelegem că această problemă vizează uh, propunerea noastră pentru reformarea directivei privind apa potabilă și anume la articolul 12 al propunerii noastre este un articol care zice că statele membre vor avea în vedere în mod automat uh, să se conformeze Eh, eh, referințelor eh, și limitărilor impuse prin anexa la prezenta pentru a se conforma riscurilor și pentru a gestiona aceste riscuri. Asta nu înseamnă ehm, nu înseamnă implicit și automat interzicerea consumului acelor ape care pot fi contaminate în vreun fel, ci înseamnă în primul rând să se emite alerte, uh, note, recomandări. Uh, deci, uh, deci interzicerea consumului nu este prima, ci poate ultima măsură, o măsură de ultima rațiune de fapt este un corolar la, la dispozițiile din articolul 4, care instituie o obligație generală pentru statele membre de a respecta anumiți uh, parametri. Trebuie să uh, ne asigurăm că uh, există servicii de calitate care susțin sănătatea umană. Vrem să ne asigurăm că peste tot vom avea o conformitate cu standardele de apă potabilă pură, sănătoasă. Da? Deci, odată, și atunci, oricând există o sursă de risc potențial, trebuie ca autoritățile competente să reacționeze prin măsuri. Noi credem că textul este echilibrat, dar suntem dispuși să colaborăm cu dumneavoastră și pe viitor. Este o întrebare, este un răspuns la o întrebare a unui Uh, coleg de nou. Nu știu dacă vrea să reacționeze cineva din partea colegilor. Nu? Atunci vă mulțumim. Următorul subiect este monitorizarea calității apei potabile. Um, colegii Florence, uh, Zofoli, Poci, Müller și alții au lansat o întrebare în acest sens mai întâi să dăm cuvântul Comisiei pentru a răspunde la întrebarea cu solicitare de răspuns din partea Comisiei. Cred că în discuția precedentă am abordat deja aceast, acest subiect. În, în temeiul directivei din 1998 nu avem dispoziții cu privire la urmărirea monitorizarea substanțelor farmaceutice în apa potabilă. Deci, practic, nu avem un temei juridic actualmente. Chestiunea substanțelor farmaceutice în uh, apă, conținute în apa potabilă a fost însă abordată în, într-un cadru instituțional mai larg cu uh, uh oficial ai Organizației Mondiale a Sănătății. Organizația Mondială a Sănătății a formulat niște recomandări finale conform cărea, cărora includerea unor uh, substanțe farmaceutice specifice nu ar fi oportună Uh, dacă vorbim de includerea în uh, directivele actuale. Tocmai de aceea considerăm că instrumentul uh, de fapt poate fi integrat în propunerea noastră actuală prin articolul 8, care vorbește de potențiale riscuri. Acolo se spune că statele membre trebuie să uh, efectueze analize de uh, uh, risc pentru apă potabilă din anumite locații considerate cu potențial de risc. În momentul în care se constată anumite riscuri de sănătate, trebuie luate măsuri în consecință. Deci, dacă, de exemplu, un râu curge în apropiere de un spital, sau pe, pe lângă o mare unitate producătoare de substanțe farmaceutice, deci pe lângă industrie farmaceutică, atunci trebuie să considerăm acel, uh, acel punct uh, ca punct fierbinte care, în care analiza apei trebuie uh, monitorizată în evoluție. Și aici, în, în funcție de analizele obținute, trebuie luate măsuri uh, pe care de consecință. Uh, Trei parametri au fost uh, identificați în colaborare cu colegii de la OMS, trei parametri considerați a fi importanți pentru depistarea uh, unor uh, uh, disruptori endocrini, care știți că uh, se, uh, sunt legate, corelate cu bisfenol uh, 1 și nonilfenol și alte substanțe. Încă trebuie să-mi perfecționez vocabularul științific, spune vorbitoarea. Um, au fost stabilite valori foarte scăzute ale acestor parametri pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine ce înseamnă potențiala prezența acestor substanțe, acestor elemente în apa potabilă știți că furnizorul de apă potabilă are posibilitatea de a elimina acești parametri din lista de monitorizare dacă evaluarea de risc uh, ajunge la concluzia că uh, acești parametri sunt irelevanți pentru zona în care operatorul își desfășoară activitatea. Sper că am răspuns uh, colegilor parlamentari la întrebarea lor. Acum vreau să întreb uh, pe uh, autorii întrebări cu societatea de răspuns oral dacă sunt mulțumiți sau dacă vor să revină. Domnul Poci. Mm, thank you, Chair. On, uh, on endocrine... În ce privește disruptorii endocrini, uh, sunteți um, uh, considerați că um, deocamdată există măsuri uh, suficiente pentru a impune principiul polatorul plătește pentru, uh, în cazul depistării acestor perturbatori endocrini? Și nu credeți că uh, acești noi parametri ar uh, crea costuri prea mari pentru um, consumatori fără beneficii evidente? Și în ce privește microparticulele plastic, există deja inițiative ale Comisiei Europene pentru depistarea nivelului real de elemente, microparticule de plastic în apa potabilă? Ce uh, uh plănește Comisia Europeană să întreprindă în, ce, în privința uh, așa numitului uh, micro uh, cocktail de microparticule chimice care uh, afectează deja acum consumul uh, apei potabile. Mrs. Müller. Doamna Müller, vă rog. Mit den Antworten auch nicht so nici eu nu sunt 100% mulțumită cu răspunsurile pe care le-am primit. Sunt răs- uh, raportare din umbră pentru grupul ALBE și am o activitate îndelungată în administrația publică locală, unde autoritățile locale sunt mandatate să asigure măsuri de sănătate publică. Introducerea acestor uh, parametri pentru analiza uh, perturbatorilor endocrini uh, este foarte problematică. Eu cred, cum a spus și antevorbitorul meu, că cheltuielile acestor, pe care le implică aceste analize suplimentare vor fi suportate de consumator. Mă interesează însă cum vreți să puneți în aplicare aceste dispoziții noi în statele membre? Există zone de protecție a apelor, că există, eh, există eh, indicatori care trebuie respectați în eh, toate bazinele hidrografice și acum iată că se creează o o, o nouă dispoziție care însă este corelată cu foarte mare flexibilitate în punerea aplicare la nivelul statelor membre. Eh, mă interesează eh, cum eh, va fi introdus sau cum s-a introdus până acum această abordare globală care a fost adoptată în 2015. Înțeleg că epuratorii de apă trebuie să lucreze de acum încolo cu filtre de cărbune activ, eh, instalațiile lor trebuie eh, modernizate, actualizate, ceea ce implică foarte mari costuri. Eh, Comisia Refit consideră, iată mai nou, că articolul 10 nu poate fi atins. Credeți că ne punerea în aplicare a articolului 10 este o problemă a articolului în sine sau o problemă care a apărut la nivelul statelor membre? Și asta m-ar interesa. Someone else on this topic? Dorește cineva pe acest subiect? Domnul Zofoli, vă rog. Si, eh, Și eu aș dori să revin la chestiunea specifică a unor substanțe chimice care nu sunt prezente în natură și care se regăsește în uh, uh produsele uh, uh, antipete sau uh, antițânțar și așa mai departe. În Italia, de exemplu, uh, s-au constatat cazuri de poluare cu astfel de substanțe cu Uh, reziduri în uh, sângele populației. Vorba de 350.000 de cetățeni în uh, provinciile Vincența, Verona și Padova. Uh, de aceste substanțe rămân în mediu și în corpul oamenilor ani de zile, între 4 și 8 ani, înainte de a fi eliminate. Pentru prima dată, la nivel european, se vorbește despre limitele um, aplicabile acestor substanțe și aș dori să știu mai bine pe baza căror criterii s-au stabilit aceste limite și dacă n-ar trebui impuse limite mai uh, stricte. Autoritățile locale din Veneto, după acest caz, au stabilit pe baza principiului precauției limite aproape de zero. Deci, uh, însă, propunerea noastră propune uh, limite mai mari. Mulțumesc! Mr. Domnul Dantin, mulțumesc, președinte. În propunerea de text um, pe care o analizăm, a fost înlăturat articolul referitor la derogări. Ori, ceea ce cei care gestionează rețelele și statele membre uh, Uh, par să țină la posibilitatea aceasta de a beneficia de derogări, pentru că o rețea se confruntă cu lucruri neprevăzute, cu accidente. Ar fi posibil, eventual, comisia să ne spună uh, câte derogări au fost uh, solicitate recent, care era obiectul acestora, care erau justificările pentru astfel de derogări. Și apoi, Dumneavoastră ați propus o serie întreagă de noi parametri. Mă gândesc că va fi nevoie de, de timp în așa fel încât gestionarii de rețea să se poată conforma acestor noi uh, parametri. Oare nu aveți impresia că ar trebui să avem un fel de tranziție în așa fel încât uh, respectarea acestor noi exigențe să devină ceva obligatoriu? Mulțumesc! Okay, so Mrs. Manfredi, you have a series. Doamna Manfredi, iată că aveți o serie întreagă de întrebări directe pe acest subiect. Și, de asemenea, ă, întrebările domnului Dantin referitor la derogări. Deci, după ce abordați subiectul ă, principal, ne, să ne spunem și despre derogări, vă rugăm. Cu mare plăcere. Am să încerc mai întâi să răspund la întrebările puse de uh, doamna Müller referitor la statutul articolului 10 din directiva actuală, care se pare că nu și-a îndeplinit scopul. Într-adevăr, pe acest punct aș vrea să clarific faptul că evaluarea refit pe directiva apă potabilă a conchis că acest articol este eficient, pentru că Uh, permite statelor membre să determine care sunt măsurile sunt uh, necesare pentru a se asigura că materialele care se află în contact cu apa potabilă nu vor reduce nivelul de protecție pentru sănătatea umană. Deci, ajungem într-o situație în care industria în momentul de față care produce aceste materiale se confruntă cu foarte multe povere administrative pentru că trebuie să găsească, să obțină diferite uh, aprobări și autorizații emise peste tot în Uniunea Europeană care pot costa până la 700 de milioane de euro pe an. Asta se leagă și de dorința noastră intrisecă din acest articol și anume felul în care uh, se realizează implementarea în statele membre, pentru că statele membre vin și cer alte teste suplimentare înainte ca un produs să poată fi comercializat. Din aceste motive și evident în cooperare strânsă cu colegii care se ocupă de regulamentul pe aceste produse, că am uh, venit cu o propunere Uh, în procedura de reformare, tocmai pentru a clarifica faptul că prin regulamentul acela referitor la produse ar trebui să dezvoltăm niște standarde de testare, metode de testare pentru aceste materiale de import care intră în contact cu apa potabilă. Vrem, evident, să facilităm, să ușurăm autorizarea lor pe piața internă, să evităm multiplicarea nenumăratelor teste și, în același timp, să ne asigurăm că aceste materiale respectă parametrii cei mai acuți în materie de protecție a sănătății. Știți că uh, Comisia pentru uh, Omologare are deja un program de lucru în acest sens, uh, lucrările se desfășoară și Vrem să lucrăm aproape și cu colegii din, de la Direcția Generală Agri în ceea ce privește performanțele igienice înalte ale acestor uh, materiale. Discuțiile continuă la Consiliul pe acest subiect și de altfel profit de ocazie pentru a informa Comisia dumneavoastră că la Consiliu există și discuții care se desfășoară foarte bine și că observăm că există un angajament de plin din partea președinției bulgare pentru a înainta pe acest dosar ne, și ne bizuim și pe cooperarea dumneavoastră. Și aș vrea să răspund și la întrebarea pusă de colegul Zofoli, domnul deputat Zofoli, referitor la uh, substanțele perfluorinate și importanța și pericolul uh, pe care îl reprezintă acestea pentru sănătate. După cum știți, Comisia a hotărât să includă aceste substanțe ca și noi parametri care trebuie să fie monitorizați pe apa potabilă. Nu făceau parte din directiva actuală. Noi considerăm că aici venim cu o propunere foarte ambițioasă, pentru că în același timp fixăm și un nivel maxim o, niște valori maxime pentru întregul grup de aceste substanțe și fiecare nivel e valabil pentru fiecare substanță individual. De ce am preferat această abordare? E bine pentru că vrem să evităm anumite substanțe specifice care ar putea fi înlocuite cu altele asemănătoare, care ar avea același efecte dăunătoare, așa cum s-a întâmplat Poate vă amintiți, într-un caz, în țările de jos, uh, nu cu mult timp în urmă, într-un moment în care anumită substanță specifică, PFOE, a fost înlocuită cu o altă substanță, GX, care de fapt uh, uh, cauzează poluare semnificativă. Deci, în propunerea noastră, noi am venit cu ideea că vom încerca să reglementăm întregul grup al acestor substanțe și să venim cu valori de, la ze- valori de 0,1 mg pe litru pentru fiecare substanță perfluorinată ca atare și 0,5 mg pe litru pentru toate substanțele în, per total ca și grup. Aceste valori sunt uh, mai ridicate, lejer mai ridicate decât cele care se aplică în uh, SUA, spre exemplu. Deci ne gândim că ar fi posibil ca să le respectăm și în Europa. Și a existat și o întrebare din partea domnului deputat Dantan referitor la derogări. De ce am înălăturat articolul 9 al directivei actuale pe apă potabilă? și care este poziția noastră în ceea ce privește acest articol și câte derogări am primit până în prezent, solicitări de derogări am primit până în prezent. Știți că în cadrul acestui articol statele membre trebuie să ne raporteze în momentul în care o cer o a doua derogare, atunci uh, într-un răstim de trei ani, atunci trebuie să raporteze și, uh, evident, nu avem uh, cifra totală a derogărilor care au fost acordate din momentul în care a intrat în vigoare directiva peste tot în Europa. Dar, cu toate acestea, avem cu siguranță o privire de ansamblu și putem spune că doar în 2017, spre exemplu, Comisia a primit o solicitare pentru o a treia derogare, deci o prelungire de până la 9 ani, care a fost refuzată și am primit informații și despre alte 10 solicitări pentru o prima sau o a doua derogare. Noi considerăm că deocamdată la atât de mulți ani după intrarea în vigoare a directivei pe apă potabilă, derogările nu mai sunt de dorit, nu mai sunt un instrument corect și uh, erau, uh, bun, era un instrument bun în momentul în care directiva a intrat în vigoare, pentru că era necesar să oferim statelor membre timp suplimentar în așa fel încât să respecte parametrii ce au fost fixați. Acum, având în vedere că această directivă există deja atât de mulți ani de zile, 15 ani de zile, ni se pare că derogările sunt depășite și nu se mai justifică. Dar cu siguranță suntem atenți la argumentele evocate de domnul deputat, care este raportor pe acest subiect și vreau să-i mulțumesc de altfel pentru cooperarea excelentă pe care a avut-o cu serviciile noastre și suntem atenți la aceste argumente. Dacă eventual n-ar trebui să prevedem și o perioadă de tranziție în așa fel încât să oferim anumitor, sau mă rog, acelor state membre care au nevoie de timp suplimentar pentru a respecta aceste noi valori. Cu siguranță e un subiect care poate fi dezbătut uh, între colegiuitori și vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a ajunge la un compromis bun Uh, solid care să ne permită să ne îndeplinim obiectivele scontate, și anume sănătate și uh, umană și încrederea cetățenilor în ceea ce privește calitatea apei potabile de la robinet. Sper că am răspuns astfel la toate întrebările. Yes. Apologies. So I think we have received a question also from... Da, mai fost și o întrebare din partea domnului Poci referitor la principiul poluatorul plătește. Cât de mult uh, aplicăm noi acest uh, risc, eventual prin introducerea unor parametri care să ne permită să evităm repercutarea costurilor doar pe utilizatorul final. Deci, până la urmă, apa potabilă să fie mai scumpă. Uh, nu pot decât să evoc uh, cifrele care figurează în evaluarea de impact a propunerii, concluzia acolo fiind că ne așteptăm la o sporire a costurilor per gospodărie, per an, de nu mai mult de 7 până la 10 euro. Deci, costurile scontate ca urmare a introducerea unor garanții de protecție suplimentare a sănătății umane nu va fi însoțit de o sporire semnificativă a costurilor uh, uh, pentru consumatori. Și nu uitați, există beneficii aici care pot fi desprinse din faptul că apa potabilă de la robinet costă 0,5 cenți consumatorului și putem vedea, de altfel, uh, diferențierea uh, tarifară aici. Deci am putea face economii de 600 de milioane pe 600 uh, milioane pe an dacă fiecare gospodărie ar avea o încredere suplimentară pentru a consuma mai multă apă potabilă de la robinet. Uh, cred că am răspuns la toate întrebările, doamna președinte, dar dacă uh, aș fi uitat ceva, vă rog să-mi spuneți, pentru că uh, lipsește experiența în astfel de uh, situații. Bun. Mai sunt colegi care doresc să intervină pe acest subiect? Păi se pare că ați făcut o treabă bună, doamnă Manfredi. Haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. O informare, informare și raportare în ceea ce privește calitatea apei. Aici avem două întrebări din partea doamnei Capezon Ruiz și din partea doamnei Boyland. Deci, mai întâi doamna Manfredi. Vă rog, comentariile noastre. Da, într-adevăr, intrăm acum la informare și raportare în ceea ce privește calitatea apei. Aici am primit o întrebare din partea doamnei Cabezon Ruiz, care, în fond, ne întreabă dacă informăm consumatorii prin instrumentele potrivite. Deci, doamna deputat e îngrijorată că nu am contribuit suficient la uh, informare, pentru că e adevărat că avem un articol în directiva revizuită care vorbește despre cât de important este să fie updatarea informațiilor online în atenția consumatorilor. Da, e adevărat, face parte din articolul care se referă la uh, importanța ca statele membre să updateze periodic informația disponibilă online, dar în același timp avem și articolul 14 care sugerează că că directiva de apă potabilă este deosebit de importantă pentru consumator și că trebuie să fie uh, furnizată informația consumatorilor. E clar că propunerea întrevede aici o posibilitate. E unul din instrumentele ce poate fi utilizate. Deci o utilizare inteligentă, o aplicare inteligentă. Noi cu siguranță considerăm că acest subiect poate fi discutat în continuare cu Consiliul și suntem gata să ne gândim la alte canale de comunicare pe care noastră le-ați considerat mai potrivite, în așa fel încât, evident, să putem contribui la eforturile făcute în uh, contextul strategiei digitale unice și acordăm o importanță deosebită acestui dosar, în sensul că toți consumatorii trebuie să dispună de informații și uh, să îi uh, convingă să utilizeze mai multă apă potabilă de la robinet. Apoi, în ceea ce privește întrebarea adresată de doamna Boyland, care se referă la nivelul de concentrare al pesticidelor în apa potabilă, aș vrea să vă raportez faptul că uh, raportul trianual recent pe, acoperă perioada 2011-2012 13 și a fost adoptat chiar uh, în octombrie 2016. Uh, noi am pregătit o nouă sinteză a raportului pe subiect care în principiu trebuie să fie gata în noiembrie, noiembrie 2018. Asta în conformitate cu obligațiile noastre legale. E vorba de articolul 13.5 din directiva actuală pe apa potabilă. Deci, deocamdată încă nu avem informații uh, uh, updatate, însă ca urmare a evaluărilor pe care le-am făcut, suntem în măsură să oferim câteva informații pe subiect. Și analiza noastră demonstrează că, în general, există un grad înalt de conformitate peste tot în toate statele membre atunci când vine vorba de respectarea parametrilor referitor la pesticide, atrazin, atrazin și altele. Și putem spune că Plecând de la cifrele din 2013 pe care le menționam adineori, evaluarea noastră demonstrează că media de conformitate în toate statele membre era de uh, 99, uh, peste 99%. Deci, iată, e o veste extrem de bună pentru cetățeni. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc foarte mult. Doamnă Grostet, doriți să interveniți pe acest subiect? Dacă îmi permiteți, da, pe acest subiect ați dori să iau cuvântul. Un minut doar. Am ascultat întreaga dezbatere și mi-am adus aminte de ce mi-a spus recent un om de știință care face evaluări ehm, ale biodiversității apelor râurilor și este foarte îngrijorat de rezidurile de hormoni pe care le găsește în râuri. Când analizează peștii, pot fi consecințe asupra sistemului endocrin al adolescenților, de exemplu, și, practic, evoluția societății noastre poate fi influențată. Acest om de știință mi-a vorbit despre feminizarea băieților. Um, este un uh, proces îngrijorător și aș dori să știu dacă se fac teste toxicologice care să ne permită să evaluăm această problemă. Um, mi se pare că este urgent să se facă acest lucru. Mai sunt alte întrebări? Nu? Atunci, doamnă Manfredi, vă rog să răspundeți. my very expert colleagues think... Colegile mele um, revin la ceea ce am spus adineauri și anume că cu această reformare vom introduce pentru prima dată obligație de monitorizare și pentru mai mulți perturbatori endocrinieni se acordă multă atenție, de exemplu, beta-istadriolului, care ar putea, într-adevăr, să aibă genul de consecințe la care făcea referire doamna Grostet. Noua propunere introduce o valoare foarte scăzută de 1 nanogram pe litru, care, așa cum am discutat de lung cu colegii de la Organizația Mondială a Sănătății, este uh, Um, o valoare um, pe, nu doar pentru uh, perturbatorii endocrinieni, ci monitorizând ce se întâmplă cu prezența acestei substanțe, putem să limităm prezența substanțelor farmaceutice dăunătoare pe piață. Uh, e prima dată când avem legislație europeană care va introduce această monitorizare și această obligație de raportare Va trebui să fim foarte vigilenți, așa cum am spus, um, cadrul directivei pentru substanțele prioritare, dacă statele membre sunt de acord că trebuie să sporim monitorizarea unor substanțe, avem ocazia, avem posibilitatea să o facem. Aș spune că este o perioadă de tranziție pe care trebuie să o gestionăm, dar cu toții împreună, pe baza voinței noastre de a minimiza impactul uh, negativ asupra sănătății cetățenilor, vom reuși. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc și eu. În legătură cu punerea în aplicare a legislației actuale, mai avem încă trei întrebări. Prima este doamnei Șuița în legătură cu conștientizarea problemei deșeurilor în apă. Puteți să răspundeți la această întrebare, doamna Manfredi? Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum am spus deja, e adevărat că în propunerea noastră de reformare um, acordăm uh, multă atenție o mai bună informare a consumatorilor. Pe de o parte, există un articol care spune că informațiile disponibile online pentru consumatori trebuie să includă și sfaturi în legătură cu modul în care pot să reducă consumul de apă pentru a spori conștientizarea și a reduce și consumul de energie. Propunerea pe care am făcut-o prevede și promovarea apei de la robinet, uh, cerând statelor membre să lanseze campanii de informare a cetățenilor în legătură cu calitatea apei de la robinet. Articolul 13 se prevede acest lucru. În general, la nivel global, se promovează accesul universal la apă potabilă ca parte a politicii sale de dezvoltare în ultimii 10 ani. Nu este doar un obiectiv de dezvoltare durabilă extrem de important uh, și ne-am reangajat în cadrul noului consens european pentru dezvoltare. Între 2014 și 2020, apa Mm, și serviciile sanitare rămân elemente esențiale în cooperarea pentru dezvoltare cu țările partenere din Africa, Orientul Mijlociu mm, și alte părți ale lumii. Avem o, um, și programe regionale cu țările vecine, dar și uh, Asia Centrală și uh, America Centrală și America Latină. Bugetul total al acestor proiecte este de 800 de milioane de euro. Cred că um, toate acestea arată cât de important este subiectul pentru noi și cât de serios îl abordăm. Cu instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, chestiunile legate de apă, sunt promovate și în alte sectoare, pentru că există o legătură clară între apă, energie și securitatea alimentară. și abordăm aceste chestiuni și în cadrul integrării regionale, mai ales cu obiectivul promovării păcii, securității și a unor niveluri uh, potrivite de protecția mediului. În martie 2018 Uniunea Europeană a lansat abordarea politică pentru promovarea uh, Convenției pentru apă, pentru a promova securitatea alimentării uh, cu apă și cooperarea în domeniul apei, pentru a promova faptul că creștem în valoarea comună a acordurilor internaționale în cooperarea pentru accesul la apă. Știm că cresc tensiunile Um, geopolitice pentru accesul la apă. Uh, sunt o serie de avantaje comune pe ale cooperării pe baza acordurilor internaționale și încurajăm statele membre să ratifice cât de repede și să pună în aplicare Convenția um, privind apa. Convenția internațională privind apa. Pentru a răspunde la o altă întrebare uh, trimisă în acest context, nu știu dacă doriți să trec la următoarea, pentru că văd că mai sunt încă două. Da, spune doamna președinte. Trecem la întrebarea domnului Faria. Da, și aceste întrebări sunt uh, pe lista dumneavoastră, doamna Manfredi. Întrebarea domnului Faria se referă la faptul că cresc, crește fenomenul de secetă în sudul Europei și întrebarea este cum acționează Comisia pentru a compensa uh, această secetă extremă. După cum știți, uh, um, penuria de apă a făcut obiectul multei atenții din mm, partea noastră în urma comunicării noastre din 2007, ne-am reînnoit angajamentul în 2012 printr-o nouă comunicare și am creat un observator european pentru secetă în cadrul cooperării strânse cu Agenția Europeană de Mediu producem indicatori mai buni privind uh, apa insuficientă și seceta cu obiectivul de a îmbunătăți uh, informațiile și statisticile în legătură cu acest fenomen. Comisia s-a angajat să acționeze în practică pentru a promova um, refolosirea apei în mod sigur și eficient și Vom propune acestei comisii și Consiliului o propunere legislativă privind uh, condițiile minime pentru stimularea refolosirii apei uh, în uh, irigații, în agricultură. Vom face această propunere în mai anul acesta, deci luna viitoare. În același timp, conform obiectivului nostru strategic, oferim sprijin statelor membre uh, Uh, pentru a face față problemelor legate de penuria de apă, mai ales prin oportunități de cofinanțare din fondurile regionale. Când vine vorba de facilitățile de stocare a apei, continuăm să încurajăm folosirea infrastructurilor ecologice, cum ar fi măsuri naturale de stocare a apei. E vorba de captarea apei de ploaie. În ceea ce privește rețelele de distribuție, am sprijinit mai multe studii și uh, studii pilot pentru a reduce pierderile. Știți cât de multă apă se pierde în natură, în întreaga Uniune Europeană. Pierderile, rata pierderilor este aproximativ 23% pentru a vă prezenta imaginea globală conform datelor financiare disponibile în întreaga perioadă de programare 2014-2020, aproximativ 670 de mii de euro au fost folosiți pentru gestionarea apei și proiecte de conservare a apei potabile. Putem spera că și în cadrul următorului CFM vor exista, va exista un buget similar, dacă nu mai mare, pentru a stimula mai, o mai bună refolosire și reciclare a apei. Și pentru a răspunde la ultima întrebare, care se referea la accesul la apă uh, curată ca uh, drept al omului, uh, Trebuie să oferim asigurări cetățenilor în legătură cu accesul la apă ca, parlament, ca parametru crucial. În reformare am introdus o serie de prevederi care au obiectivul uh, nu doar îmbunătățirii accesului, ci și a transparenței uh, în ceea ce privește investițiile în apa potabilă. obiectivul este facilitarea recuperării costurilor serviciilor uh, de um, furnizare de apă, conform principiului poluatorul plătește, pe baza criteriilor din directiva cadru privind apa, care spune foarte clar că este important să ne asigurăm că tarificarea accesului la apă este corectă practic și foarte concret, am introdus anumite articole care au obiectivul de a oferi consumatorilor mai multe informații în legătură cu cantitatea de apă care se pierde și eficiența diferitelor, diferiților furnizori, pentru, furnizori pentru ca aceștia să poată să facă, să compare mai bine furnizorii. Prevederile sunt mai ambițioase decât uh, cele de până acum uh, din directiva privind apa potabilă și sperăm că și cu sprijinul dumneavoastră um, ne vom asigura că vom avea o modalitate simplă de a informa pe consumatori, uh, oferindu-le cât mai multă claritate, cât mai multe informații în legătură cu prețul apei de la robinet. Mulțumesc! Deci, Mulțumesc! În legătură cu răspunsul la aceste două ultime întrebări, doriți să reacționați? Domnul Faria, vă rog. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru explicații, dar sincer, nu cred că sunt suficiente. Am fost la forumul uh, mondial privind apa în Brazilia, am fost singurul eurodeputat prezent acolo, de altfel, și toate aceste aspecte au fost discutate acolo. N-am primit uh, multe răspunsuri din partea uh, europene, din partea noastră. Să vorbi despre programe, despre indicatori, despre studii, despre situația la nivel mondial din 2014 și 2020. În ceea ce privește prima mea întrebare, bineînțeles, dar și cealaltă. Și sumele Uh, investite și așa mai departe. Dar, concret, ce măsuri s-au luat? S-au făcut studii, s-au făcut statistici, dar nu sunt suficiente. Țara mea a suferit anul trecut și în anii precedenți de pe urma secetei Uh, anumite râuri au secat pur și simplu și oamenii au avut de suferit. Pentru prima dată în istorie nu s-a mai, nu s-a mai putut furniza apă în unele orașe. Ce vom spune oamenilor din aceste orașe? Nu, pute, nu mă pot întoarce acasă și să spun Comisia face o grămadă de studii, a strânge statistici. Nu, nu se poate. Nu le pasă de asta. Ei doresc să știe concret ce se face pentru a rezolva această problemă. N-am primit răspuns la această întrebare. Iar în ceea ce privește apa ca drept al omului, vorbiți despre conștientizarea pierderilor în rețele, dar nu cred că e suficient. Nu ați răspuns la întrebarea mea. Ce ați făcut concret? se distribuie o grămadă de bani, Sunt o, se promovează o serie de idei. Dar am început în 2014, suntem la sfârșit de mandat. Ce se întâmplă concret? Dacă mergeți în țările de sud, în Portugalia și în Spania, veți vedea cât de mari sunt problemele. Veți vedea că oamenii nu mai au acces la apa potabilă din cauza lipsei de transparență, din cauza faptului că serviciile publice sau private nu deci dacă acești oameni nu au destui bani pentru a plăti aceste servicii, nu mai primesc apă, pur și simplu li se taie apa, concret. Ce faceți? Atâția ani, atâția, atâtea studii, atâtea statistici s-au făcut, dar ce propuneți? Asta vreau eu să știu. Atât. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc. Doamnă Manfredi, vă rog să răspundeți. I can't but sympathize with the first... Nu pot decât să înțeleg frustrarea domnului deputat. Și eu sunt din Italia. Unii știți poate că Roma, unde m-am născut și eu, a rămas fără apă anul trecut, ceva vreme. Populația a fost amenințată cu tăierea apei din cauza unor probleme de infrastructură. Înțeleg foarte bine faptul că aveți impresia că răspunsurile mele nu sunt suficiente, nu sunt adecvate. Instinctul meu ar fi să răspund domnului deputat că voi reveni cu o evaluare evaluată a sumelor cerute de Portugalia în cadrul politicilor regionale, pentru că pot să vă spun că s-au făcut multe prin proiecte foarte concrete pentru a îmbunătăți infrastructura de furnizare de apă în toate aceste state membre care au venit la noi și au cerut cofinanțare din partea Uniunii Europene. Vă rog să fiți siguri că toate eforturile pe care le facem acum în pregătirea noului CFM avem și obiectivul de a ne asigura că infrastructura Uh, de distribuire a apei uh, va face parte din priorități. Sunt probleme specifice, nu doar ale țărilor din sudul Europei. Doresc să subliniez acest lucru pentru că uneori când vorbesc în public despre refolosirea apei, am impresia că există o diviziune nord-sud care nu cred că trebuie să existe, nu doar aceste țări, pentru că încep să apară probleme de secetă și de lipsa apei și în alte părți ale Europei, inclusiv în unele regiuni din țările din Nord și în uh, Europa Centrală și de Est. Ținând uh, cu acest sentiment al urgenței, facem o propunere de condiții minime pentru facilitarea refolosirii um, apei menajere urbane care poate fi folosită în agricultură și în alte scopuri. Și dorim să stimulăm și funcționarea partenerului, parteneriatului european pentru apă, care este un catalizator bun de, de, pentru cele mai bune tehnologii disponibile pentru a maximiza refolosirea conform principiilor economiei circulare prefolosirea apei din toate, din toate sursele și să, practic, să folosim uh, inputul uh, tuturor specialiștilor pentru a uh, găsi soluții concrete. Voi reveni cu detalii concrete în legătură cu proiectele din Portugalia. Vom continua acest dialog și vă rog să fiți siguri că Comisia și comisarul Vela doresc, doresc să rezolve această problemă. Mulțumesc! Thank you very much and... Mulțumesc foarte mult și astfel am încheiat prima parte care s-a referit la, legisla, punerea în aplicare a legislației de mediu. Acum trecem la întrebările privind propunerea de directivă privind um, reformarea directivei privind pentru apa pentru consumul uman. Mai întâi, evaluarea de risc al Uh, distribuției de apă în locuințe. Întrebarea este a domnului Volcan. Vă rog, domnul Manfredi, să răspundeți la această întrebare. Vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, întrebarea domnului Vulcan vizează materialele care intră în contact cu apă potabilă și ne întreabă care sunt platonile noastre uh, de a aborda această problemă în reformarea directivei. După cum vă spuneam, planurile noastre și ce propunem noi în propunerea noastră este să clarificăm în textul reformat că eforturile de standardizare și cerințele tehnice pentru aceste produse trebuie reglementate în Uh, regulamentul privind uh, substanțele de uh, construcție, materiale de construcție. Um, în pregătirea acestei propuneri am ajuns la concluzia că nu este bine pentru piața internă să avem uh, mai multe proceduri și metodologii de aprobare a anumitor produse ceea ce nu face decât să uh, pună în joc certitudinea juridică. Deci nu uh, răspunde nici exigenței de a proteja uh, sănătatea umană, nici nu corespunde principiului liberei circulații a bunurilor. Tocmai de aceea încercăm să accelerăm munca de standardizare pentru aceste produse care intră în contact cu apa potabilă un, uh, o propunere de mandat uh, în acest sens este în curs de elaborare și odată ce acest mandat va fi publicat, uh, vom avea, începând cu sfârșitul acestui an, posibilitatea de a de a furniza metodologii de aprobare a unor uh, materiale de construcții sigure în contact cu apa potabilă. Am uh, consultat deja uh, părțile vizate pentru a primi propuneri privind astfel de materiale sigure. Eu cred că propunerea Comisiei Europene vrea să stabilească noi uh, baremuri pentru tehnologia uh, pregătită pentru viitor. Mulțumim. Acum o întrebare a doamnei Kadenbach pe tema anumitor restricții și limitări în utilizarea anumitor substanțe. Dacă bine am înțeles, întrebarea doamnei Kadenbach uh, are mai multe sub-întrebări, cuprinde mai multe sub-întrebări. Încerc să uh, răspund uh, la toate aceste sub-întrebări. Doamna deputat ar vrea în principiu să știe mai mult despre procedurile de încălcare a tratatelor care au fost lansate uh, uh, vis-a-vis -vis de state membre care, au, uh, care nu au respectat anumiți parametri vis-a-vis -vis de sănătatea publică. Um, articolul 12.3 este o nouă prevedere a propunerii reformate pe care am elaborată, care corectează acești uh, parametri și valorile lor în anexa 1, tocmai pentru a se asigura că depășirea unor uh, valori maxime este urmărită în mod corespunzător. Prevederea nu spune că depășirea uh, anumitor valori a acestor parametri ar fi o uh, amenințare, ci o potențială amenințare pentru sănătatea uma, umană. Uh, și vă spuneam mai devreme că uh, măsurile, uh, în consecință, nu vor fi neapărat de a bloca furnizarea de apă potabilă în aceste condiții, ci, asta fiind o soluție de ultima rație, ci uh, sunt prevăzute măsuri de conștientizare, de urmărire, de monitorizare, de înștiințare, de notificare. În ce privește investigațiile lansate uh, vis-a-vis -vis de sta, anumite state membre, acestea se referă la favorizarea anumitor uh, se referă la favorizarea anumitor uh, substanțe de dezinfecție și metode de dezinfecție alternative la trialometan. Din păcate, uh, din păcate, aceste metode alternative de dezinfecție au uh, permis uh, o prevalență mult prea mare a trialumetanelor și, deci, o expunere a populației la aceste această categorie de substanțe. Investigația este în curs de desfășurare și nu ne aflăm în proceduri de infringement, ci de pre-infringement, adică încă nu a fost lansată oficial această procedură examenele toxicologice au arătat că depășirile um, actuale ale valorilor pentru acești parametri, uh, într-adevăr, reprezintă o, uh, o, un risc major pentru sănătatea publică. Acești trihalometani Eh, sunt recunoscuți de Organizația Mondială a Sănătății încă din 1993 ca substanțe cu risc de sănătate. Expunerea la aceste substanțe, prin diferite circumstanțe, de pildă ingestia apei potabile, dar și prin inhalare, inhalarea aerului încărcat cu, această, cu acest compus volatil, și prin uh, expunerea dermatologică, de exemplu la duș, uh, uh, și prin ingestia unor alimente spălate cu apa aceasta. Um, deci prin toate aceste metode, expoze, expunerea umană uh, duce la probleme hepatice, renale, renale cancer uh, de vezică urinară, incidență crescută a cancerului de colon, deci uh, o serie de uh, uh, boli actuale, grave, cronice, plus, plus ofere o serie de afecțiuni fetale. Um, mai sunt și alte două substanțe din din grupa trihalometanilor care au fost categorate ca substanțe cancerigene. Deci, răspunzând doamnei Kadenbach, um, studiile toxicologice aprofundate uh, confirmă că aceste substanțe pun într-adevăr uh, problema unor riscuri grave pentru sănătatea umană. Doamna deputat ne-a întrebat dacă suntem conștienți că chiar și cea mai mică depășire a unui uh, parametru Uh, înseamnă că uh, statul membru este obligat uh, să informeze pe cale de consecință populația în legătură cu prezența acestui risc și ne întreabă doamna deputat dacă chiar așa se întâmplă. Cred că am răspuns deja la această întrebare. După cum am spus, noi considerăm că acest articol 12, mecanism că acest articol 12 este un mecanism automat de punere în aplicare a articolului 4, care se referă clar la valorile maxime admisibile pentru anumiți parametri conform anexei. Parametri care, da, odată depășiți, spun problema unor riscuri pentru sănătatea umană. Și atunci, odată ce valorile respective sunt încălcate, statele membre trebuie să uh, uh inițieze alerte, uh, notificări și așa mai departe, ceea ce este indispensabil în opinia noastră. În ce privește um, posibilitatea ca acest mecanism uh, inițiat prin activarea articolului 12 uh, ca că acest mecanism ar putea să reducă încrederea um, populației în uh, măsurile luate de autorități, noi răspundem că, de fapt, considerăm că acest articol ar trebui din potrivă să crească încrederea. Uh, statele membre, iată, uh, sunt chemate prin măsuri de creștere a transparenței să uh, consolideze această încredere. În situația actuală știți că avem un nivel foarte mare de conformitate cu acești parametri, cu parametrii care actualmente sunt în vigoare. Deci nu putem spune că avem o valoare uh, dramatic uh, nesigură a uh, acestor parametri în apa potabilă din Europa. Din, de, din potrivă, deci aceste măsuri fac să crească încrederea po- populației și măsurile respective nu trebuie văzute ca un, un instrument de creat panică în rândul populației sau n-ar trebui nici să crească consumul exagerat de apă îmbuteliată doamna Kanbach și alți colegi au întrebat unde ne aflăm, cum ne poziționăm vis-a-vis -vis de microparticule de plastic. Este un dosar pe care suntem pe cale să-l finalizăm și urmează să vă prezentăm până la sfârșitul lunii mai o propunere legislativă pentru rezolvarea acestei situații. Vă mulțumesc! Mulțumesc acum, doamna Kanbach. Ja, herzlichen Dank. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc, uh, doamna uh, reprezentanta Comisiei, pentru explicații. Evident, peste tot acolo unde uh, sunt urmăriți parametri a unor substanțe cu potențial de risc de sănătate, evident că trebuie acești parametri cuplați cu, cu niște măsuri de monitorizare sau în extremă până la încetarea furnizarei apei. Eu însă am întrebat Uh, altfel, am formulat întrebarea altfel. Ce se întâmplă cu uh, parametrii uh, care știm că nu reprezint, nu au un potențial dovedit de risc pentru sănătate. Deci dacă, dacă Articolul acest, 12.3 eh, conține continuare astfel de parametri. Eu cred că populația va fi indusă în, eh, în, în eroare, va fi eh, derutată. Da, Dacă mai există altcineva care vrea să intervină? Doamna Manfredi atunci. Specific Pe această chestiune specifică vreau să dau cuvântul doamna Clementin Leroy, expertul meu pentru aceste substanțe. Um, în ce privește problema specifică a turbidității apei, constatăm că nu este un parametru care este direct legat de sănătatea apei, dar totuși este un indicator uh, important pentru formularea unor consecințe asupra sănătății umane. Deci credem că turbiditatea în continuare trebuie verificată pentru că este un indicator clar de posibile consecințe asupra sănătății umane după cum a spus și Veronica, recunoaștem că nu vrem să creăm uh, panică și nu vrem să se piardă uh, încrederea consumatorilor în uh, apa potabilă, în calitatea acesteia, în cazul în care există depășiri mărunte, nesemnificative ale acestor parametri. Pe de altă parte, colegiitorii vor trebui să-și exprime și ei punctul de vedere um, în această privință. Mă refer la Consiliu și la Parlament, evident. Mulțumim foarte mult. Trecem la alte întrebări. În ce privește accesul uh, la apa de uz uman, apă potabilă de uz uman, avem trei întrebări în această grupă. Una din partea domnilor, uh, domnului Palmer, una din partea doamnei Capizon Ruiz și încă una din partea doamnei Kadenbach. Haideți să rezolvăm și acest uh, calup de întrebări. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Palmer, în întrebarea sa, face uh, trimitere la articolul 13 a propunerii noastre. Articolul 13 introduce o obligație pentru statele membre de a îmbunătăți accesul la apă pentru toate persoanele dar instituie și anumite drepturi specifice pentru accesul unor grupuri vulnerabile eh, și unor grupuri de risc eh, la apă. Și mă întreba ce, eh, care, este, care este poziția noastră vis-a-vis -vis de acest articol. Mai întâi, întreaga propunere a fost redactată cu, având în vedere principiul subsidiarității, pentru că acest subiect este unul în care uh, statele membre trebuie să aibă o marjă de discreție în uh, a implementa anumite măsuri și uh, pentru a lua măsuri conform specificului național. Acum există definiții specifice pentru grupuri vulnerabile și grupuri marginalizate, pentru care, iată, accesul la apă trebuie garantat. Ehm, definiția apare în articolul 2.8, care trebuie citit împreună cu considerentul 18, care în limba engleză este așa. the states to define those groups, they should at least include refugees, nomadic communities, homeless people and minority cultures such as Roma, Sinti, travelers, Calais, gens du voyage, etc., whether sedentary or not. So this Iată propunerea pe care Comisia Europa, Europeană a redactat-o. Considerăm că definiția juridică oferită în textul dispozitiv al directivei la articolul 2.8 acoperă diferitele situații pe care le-ar putea întâlni statele membre pentru a vă da o imagine asupra magnitudinii ampli- eh, problemei, în Europa eh, numărăm 23 eh, de milioane de rezidenți, circa 5% din populația Uniunii Europene, care nu are, nu are o nu este conectată la apă. Nu înseamnă că nu înseamnă că nu au, nu au acces la apă, ci înseamnă că nu sunt conectați la o rețea publică de apă potabilă. În ce privește grupurile marginale și, marginalizate și vulnerabile, cifrele ne indică faptul că, de pildă, în cazul populației rome, între 600 de mii și 2 milioane de uh, cetățeni de etnie Roma, asta este un interval oferit de Agenția pentru Drepturi Fundamentale, deci nu au acces la uh, apă. 75 de mii de persoane fără adăpost nu au acces la apă. Aproximativ 2 milioane de refugiați uh, se confruntă cu exact aceeași problemă. Deci, propunerea uh, arată, între altele, că statele membre au dreptul de a veni grupurile uh, marginale și vulnerabile, marginalizate și vulnerabile conform situației uh, naționale specifice. A mai fost o întrebare din partea doamnei Cabeson Ruiz uh, cu privire la același subiect. Doamna Cabezon Ruiz ne atrage atenția asupra faptului că propunerea nu se referă apără uh, în mod suficient uh, la uh, criteriile de accesibilitate sub raportul costurilor a apei și, ne, și reclama introducerea conceptului de sărăcie din punct de vedere accesului la apă. Toate aceste întrebări, după cum vedeți, uh, uh, sunt uh, interconectate. Studiul de impact, evident, a încercat să analizeze impactul accesibilității apei și din punct de vedere al, al persoanelor cu venituri modeste sau fără venituri. Tocmai de aceea, accesibilitatea la rețeaua de apă presupune o, o, o cheltuială de 7-10 euro anual per gospodărie. Studiul de impact așadar arată că nu, nu ar trebui să existe o mare problemă de uh, accesibilitate sub raportul costurilor. Acum, în ce privește costurile furnizării apei, Acestea, eh, aceste, eh, aceste costuri sunt reglementate prin articolul 9 din directiva cadru și nu este reglementat prin directiva eh, privind apa potabilă. Și știți că în directiva cadru nu există o dispoziție privind armonizarea măsurilor tarifare între statele membre. Există totuși o bună practică de schimburi de bune practici Uh, un exercițiu curent pe care o să-l monitorizăm uh, și uh, pe viitor. Totuși, credem că e nevoie să permitem statelor membre să țină cont de specificul național existent în fiecare stat membru cu privire la um, stabilirea tarifului și prețului pentru apa potabilă. Deci, pentru a răspunde întrebării Eh, cu privire la mecanismele de acțiuni sociale pe care le-am întrevăzut și pe care le considerăm necesare, noi răspundem. Este foarte important mai întâi să existe suficiente posibilități de confinanțare, în special pentru acele țări care eh, se confruntă cu Uh, cea mai mare prevalență de grupuri uh, marginalizate și vulnerabile. Pentru că există, într-adevăr, o hartă a acestor uh, populații și a prevalenței mai crescută a acestor populații, în special în țările care au cheltuielile cele mai mari în, în perioada actuală de finanțare în ce privește programele de coeziune, ne vom implica alături de guvernele statelor membre pentru a sprijini Uh, acestea prin măsuri sociale complementare care să vină în sprijinul celor care au, sunt cei mai marginalizați și mai vulnerabili în ce privește accesul la apă. Să trec mai departe la uh, răspunsul uh, la întrebarea doamnei Kadenbach? Da. Radările. Da, întrebarea dânsei se referea mai degrabă la felul în care Propunerea noastră oferă un răspuns uh, la inițiativa cetățenească Dreptul pentru apă și de ce nu mergem atât de departe pentru a răspunde la această inițiativă și prin propunere să garantăm accesul pentru toți cetățenii europeni. Adevărat, articolul 13 uh, vorbește despre datoria statelor membre de a îmbunătăți accesul pentru toată lumea și uh, uh, însă nu impune o obligație pentru a oferi acest acces pentru grupurile defavorizate și marginalizate. Ne aflăm aici într-un domeniu în care, care a făcut deja obiectul unor uh, dezbateri aprinse și de recunoaștere ca și drept politic, uh, nu numai în, dreptul pilonul, în uh, cadrul pilonului drepturilor sociale care a fost uh, acceptat și agreat de către șefii de state și guverne anul trecut la Göteborg. Da, recunoaștem că e vorba despre uh, o măsură care ar fi trebuit să fie în beneficiu tuturor cetățenilor, dar acum nu e neapărat potrivit ca să se facă prin acest instrument specific și anume directiva apa potabilă, care să introducă astfel o, o, o, un, nou, uh, un nou drept care este specific uh, Uh, ideea este că aici trebuie să ajutăm, să îmbunătățim ceea ce există deja, să perfecționăm ceea ce există deja. Și uh, cred că e nevoie de o soluție mai practică, pentru că, după cum știți, arhitectura articolului e de așa natură, pentru că obliga statele membre să identifice care sunt cetățenii care încă nu au acces la apă și care sunt măsurile concrete ce trebuie întreprinse. Deci noi suntem de părere că pe hârtie, poate n-ar, nu pare atât de ambițios, dar dacă ne uităm la păsuri practice, la cartografiere, la decizii politice luate la nivelul cel mai înalt, pentru a vedea dacă da sau nu statele membre își îndeplinesc misiunea, eu cred că avem cadrul legislativ potrivit care să ne permită să fim foarte vigilenți pe acest subiect. Sper că astfel am răspuns la această întrebare și dacă nu mă înșel, mai era o ultimă întrebare din partea doamnei Palmer. Da, mai avem și alte întrebări. Dar poate pe aceste trei întrebări la care ați răspuns, poate dorește cineva să intervină. Domnul Palmer. Mulțumesc, doamna președinte. Nu știu dacă sunt pe 100% convins uh, de aceste răspunsuri. Acest articol este unul fundamental, cel mai important în acest document și, de fapt, întrebarea este dacă suntem într-adevăr serioși în ceea ce privește oferirea oamenilor unor astfel de drepturi fundamentale, cum ar fi accesul la apă potabilă. Tot ceea ce e prevăzut în articolul 13 poate fi îndeplinit de un stat membru, dar, în același timp, în mod material ar putea să nu facă absolut nimic pentru a îmbunătăți accesul la apă pentru grupurile marginalizate și defavorizate. Poți să, să identifici aceste grupuri, poți să informezi că n-au acces la apă, bănuiesc că știu deja, nu, în multe cazuri, Uh, statele membre ar putea evalua posibilitățile de îmbunătățire și chiar făcând toate aceste lucruri, în mod material și practic, de fapt nimic nu se schimbă pentru acele grupuri marginalizate, oameni fără adăpost, refugiați, migranți, uh, uh, romi și așa mai departe. Deci, nu înțeleg exact de ce e așa de important principiul de subsidiaritate și de ce statele membre au nevoie de, discre- de uh, marjă de discreție. Dar dacă vă uitați la orașele uh, europene, uitați-vă la persoanele care sunt fără adăpost în Paris, în Bruxelles, în Londra și care nu au acces la apă potabilă, uh, nu știu cum am putea aplica o astfel de marșă discreționară, așa că mă îngrijorează în continuare felul în care este redactat acest articol și cât de vag el este față de grupurile de persoane marginalizate și defavorizate. Și mai specific, um, un al treilea set de întrebări identificat aici, sfera de acoperire prevăzută de comisie aici, pentru că toate aceste măsuri, repet, pot fi îndeplinite de statele membre și în continuare grupurile vulnerabile sau marginalizate, situația lor nu s-ar schimba în niciun fel. Doamna Manfredi, dacă puteți să uh, răspundeți la comentariul domnului Palmer. Thank you, Chair. Um, I fully understand again... Mulțumesc, doamna președinte. Înțeleg pe deplin aceste observații și aceste emoții și frustrarea chiar pe care a exprimat-o stimatul deputat. Și sincer simpatizez. Dar în momentul în care citesc textul, trebuie să spun că punem, mergem cu dreptul înainte și asta într-un mod echilibrat. Și în același timp permitem colegiuitorilor să dea dovadă de mai multă ambiție, de mai puțină ambiție, asta nu știu. Uh, eu am speranța că va fi un adevărat motor pentru ambiție, să fie, pentru Consiliu să dea dovadă de mai multă ambiție. Dar eu cred că totuși ce apare aici e ceva foarte concret. Dacă e să ne uităm mai întâi la noțiunea aceasta, și anume îmbunătățirea accesului pentru toată lumea. Sincer, ca și cetățean, m-ar umfla râsul să aflu că statele membre ar fi obligate nu numai să identifice uh, ce are sunt grupurile, Uh, care nu au acces, dar și motivele pentru care nu au acces. Deci statele membre trebuie să ne spună. Trebuie să facă revizuiri, rapoarte, să devină statistici, date concrete, care ulterior să poată facă obiectul unor decizii politice, să evalueze posibilitățile de îmbunătățire a accesului pentru aceste persoane și să le informeze aceste grupuri în ceea ce privește posibilitățile de conectare, se întâmplă asta deja în statele noastre membre. Știm deja dacă statele membre informează pe cetățenii fără adăpost că au posibilitatea eventual să se conecteze la rețea? Asta așa, numai ca să evoc prima parte a articolului. Citesc de asemenea că ni se cere, se cere statelor membre să promoveze Uh, toate aceste idei prin diferite campanii să încurajeze utilizarea apei potabile de la robinet, să existe acces în clădirile publice pentru aceste categorii și există un articol specific în care se spune că statele membre trebuie să iau toate măsurile necesare pentru a asigura acces grupurilor vulnerabile și marginalizate și că în cazul în care aceste grupuri nu au acces, atunci statul membru trebuie într-adevăr neapărat să informeze despre calitatea apei pe care o folosesc și să ia măsurile ce se impun pentru a evita orice efecte dăunătoare asupra sănătății umane. Toate aceste articole care, da, poate sună la prima vedere un pic așa, utopie, dar E vorba de articolul 16 care este accesul referitor și la justiție. După cum știți, în cadrul acestui articol, orice persoană juridică sau fizică sau asociații, și aici asociații în sensul uh, acesta în momentul de față, fac o muncă extraordinară pentru a ajuta pe oamenii uh, fără adăpost, pe refugiați, pe minorități, care să aibă astfel posibilitatea să uh, își poată exercita drepturile. Deci, tot asta pentru a spune că, bun, ce avem în fața ochilor nu pretind că e soluția perfectă pe care o putem găsi vreodată. Însă, a, e un prim pas, o prima abordare a acestui subiect și ne bizuim pe munca uh, dumneavoastră pentru a ne asigura că la nivel legislativ propunerea va fi adecvată, proporționată, ambițioasă și va ține seama de nevoile uh, care există și care trebuie să fie și cărora trebuie să li se dea un răspuns. Mulțumim și văd că mai avem numai două întrebări ce trebuie să fie dezbătute astăzi din nou una evocată de domnul Palmer, referitor la articolul 14, informarea publicului și apoi o întrebare din partea doamnei Kadenbach referitor la anexa a doua, frecvența anchetelor. Deci, doamna Manfredi, faceți o treabă formidabilă astăzi. Încerc să vă încurajez. Da, să știți că eh, trebuie să bea multă apă după ce termin aici munca. Cu microfon, vă rugăm. every time I try to sum up the cracks of the questions raised by the honourable member. Câte ori încerc să mă uit la întrebările membrilor, încerc să văd că ce anume țintesc. Și aici, întrebarea domnului Palmer țintește spre posibilitatea sau oportunitatea de a asigura o mai bună armonizare a felului în care statele membre ar putea informa consumatorii. Deci, pune un pic sub semnul întrebării dacă da sau nu ceea ce am pus noi în uh, Um, reformare, dacă e suficient, în așa fel încât să avem o mai bună armonizare a modului de informare. Și aici trebuie să vă spun că, da, e adevărat, în reformare lăsăm această răspundere de găzduirea website-urilor, de adaptarea informației online, uh, Um, așa cum apare în articolul 14, la îndemâna și la atitudinea statelor membre. Evident, nu putem să anticipăm dacă statele membre vor să delege acest lucru către gestionarii de rețea, furnizorilor de rețea. Uh, știm că de multe ori aceste entități sunt uh, strâns legate de entități guvernamentale. Uh, știm că, în, spre exemplu, în Italia e vorba de Ministrul Sănătății care oferă acest site web Uh, eu zic că mai degrabă aici e o chestiune de guvernanță de care n-ar trebui să ne atingem. Și cred totuși că există un grad destul de bun de armonizare care este totuși deja oferit, pentru că toate statele membre trebuie să se asigure că informațiile din lista uh, prevăzută la anexa 4, categorii, tipul de informații, să fie exact același lucru peste tot în Uniunea Europeană și mai mult decât atât, în articolul 14 am prevăzut și posibilitatea evident, uh, obiect, care face obiectul întrebării dumneavoastră, să existe negocieri la nivel de Consiliu pentru a putea veni cu acte de punere în aplicare, în așa fel încât să specificăm chiar și formatul în care informația trebuie să fie pusă la dispoziție online. online. Deci, deja am anticipat că am putea să facem și mai multe în această direcție. Și cred că am răspuns și la întrebarea precedentă din ori când vă spuneam tipul de comunicare. Nu trebuie să fie neapărat o comunicare digitală, nu e vorba doar de informare online. E adevărat că putem să dăm informații suplimentare și în ceea ce privește sistemul de facturare uh, pentru apa potabilă. Întrebări? Se pare că nu, atunci treceți la următoarea. Da, mulțumesc foarte mult. Ca să răspund la întrebarea doamnei Kadenbach. care se referă la aspectul următor. Dacă eventual Comisia a luat în considerare suficient faptul că noua clasificare a, um, a frecvenței anchetelor pe care le-am prevăzut în reformare ar putea să ducă la niște costuri prea mari și disproporționate pentru furnizorii de apă, mai ales pentru actorii mici de pe piață. Aici, foarte clar, sporirea frecvenței, din punctul nostru de vedere, ca urmare a cooperării excelente pe care am avut-o cu Organizația Mondială a Apei, Uh, aceștia nouă ne-au recomandat să avem o frecvență sporită, să facem mai multe. Știți că în ceea ce privește indicatorii microbiologici există niște parametri care trebuie să fie precizați și e poate unul din acele unghiuri în care evaluarea a demonstrat că în acest domeniu nu se face prea mult și nu se face prea la timp. Așa că trebuie să ne asigurăm că furnizorii de apă uh, respectă aceste prevederi, fac anchete mai des, analize mai des și deci actorii mai mici pe masă ar trebui să o facă cel puțin de 10 ori pe an. Aceasta era recomandarea. Iar pentru actorii foarte mari, uh, atunci uh, a, re, recomandarea era să se facă o verificare zilnic și că sunt niște parametri care pot fi potențial dăunători, care trebuie să fie strict respectați. Uh, da, acum înțelegem care este observația din partea comisiei dumneavoastră. Uh, ce pot să vă spun este că e un subiect care merită să fie în continuare dezbătut, pentru că trebuie să găsim echilibrul potrivit, în așa fel încât să avem, pe de o parte, protecția sănătății și, în același timp, pe de altă parte, să evităm crearea unor poveri uh, inutile uh, cu costuri aferente. Nici asta nu ne dorim. Și apoi eu și o întrebare de follow-up legată de aceasta. Doamna deputat ne întreba dacă știm eventual că există un mecanism care ar putea avea o perioadă de studiu de 3 ani și asta ar putea să ducă la niște costuri uh, inutile legate de anumiți parametri pe care ea uh, uh, menționa, printre care clorida da, și alte astfel de substanțe care ar putea duce la anumite infecții. Adevărat că noi avem în reformare noi parametri și exact uh, Uh, despre asta este vorba, care în mod normal apar foarte rar. Cu toate acestea, includerea acestor substanțe este legată de arhitectura globală a propunerii, care prevede că întotdeauna trebuie să se ia o decizie bazată pe evaluarea de risc care să determine prezența unor eventuale substanțe potențial dăunătoare plecând de la anumite zone specifice din punct de vedere geografic. Deci e vorba de acele substanțe care în acele ă, ge- ă, zone geografice riscul există, atunci furnizorul uh, trebuie să verifice acest lucru și uh, Ideea era să avem o abordare holistică, cuprinzătoare și în momentul în care se ia o decizie pentru o anumită localitate, de anumite derogări, să se garanteze și acești parametri. Vrem să avem un anumit grad de certitudine, să avem o evaluare de risc și dacă substanța nu e prezentă, păi atunci nu e nevoie să fie în continuare monitorizată. Asta e clar de la sine înțeles. In relation to, uh... În ceea ce privește întrebările de follow-up, și anume dacă Again, related to the frequency. Uh... Din nou legat de frecvență, văd. Yeah, basically, the follow-up question still related to the... Deci, se referă tot la nivelul frecvenței uh, anchetelor, și, ca urmare a celor spuse chiar adinaori, nu pot decât să completez spunând că, după cum știți, în propunere noi spunem că există trei uh, parametri de bază macrobiologici care trebuie să fie verificați permanent, în orice circunstanță aceștia sunt cei care noi considerăm a fi cei mai periculoși. Și pentru aceștia politica risc zero se aplică. Apoi, pentru restul, prezența substanțelor propuse în anexă trebuie să fie luată în considerare cu evaluarea uh, riscului, abordarea bazată pe evaluarea de risc. Și deci e nevoie de anumite calcule. Anumite calcule făcute de factori interesați ne demonstrează că s-ar putea să existe o sporire a costurilor pentru furnizori până la mai multe zeci de mii de euro uh, pe an, Uh, dar uh, sunt calcule care par exagerate, pentru că, evident, în aceste calcule nu s-a acordat suficientă atenție și economiilor pe care le putem sconta dintr-un astfel de sistem care treptat va fi din ce în ce mai bună. Apa va fi din ce în ce mai bună și acest lucru uh, îmbunătățirile se vor face și ca urmare a introducerii unor sensori mai buni și deci o îmbunătățire a situației pentru statele membre, flexibilitate suplimentară pentru furnizori, pentru a evita monitorizarea acelor substanțe care în mod normal nu sunt prezente la nivelul prevăzut în procedurile de evaluare de risc și așa mai departe. Deci noi considerăm că per total, până la urmă, propunerea vine cu un echilibru destul de bun, fără a impune alte poveri administrative inutile. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Condebach, doriți să reacționați? Cred că vom avea timp să mai discutăm despre aceste lucruri în detaliu. Înțeleg o parte din explicațiile dumneavoastră dar când vorbiți despre clasificarea furnizorilor de apă, pentru cei mari, la 50.000 de locuitori, cifrele mi se par mult prea scăzute. Aș avea multe întrebări uh, suplimentare, dar e ora 12, așa că nu le pun acum. Da, vom avea posibilitatea să mai discutăm acest subiect. Doamna Manfredi, vă mulțumim pentru participare. Și sper și știu că ne vom revedea. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile de azi și mult succes. Dragi colegi, am încheiat uh, ședința noastră de dimineață și ne vedem la 15.30, spune președinta, uh, când votăm. Poftă bună!